I think we can start. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, în mod cu totul surprinzător, iată că abia avem loc în sală atât de multă lume prezentă înainte de Crăciun. Așadar, o decizie înțeleaptă ultimele ședințe din acest an să adoptăm întâi ordinea de zi. O putem adopta dacă nu există observații. Eu aș avea, de fapt, o observație. Când vom raporta despre dialogul tripartit, este raportor domnul Jim Pandra este aici, dar domnul Zazulis nu și trilogul despre căile de navigație interne. Domnul Pele este aici. apoi protocolul ședințelor anterioare pe 3 și 7 decembrie. Dacă nu există observații, le putem considera adoptate. Și ajungem la raportul DigiMove cu privire la comunicarea Comisiei. Eu urez bun venit domnului Caramitos, reprezentantul Direcției Generale MOV și dăm 10 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Foarte pe scurt voi prezenta acest raport și mă voi referi la articolul 10. Văd că domnul de Grandes, care era părintele acestui subiect, nu este astăzi aici, dar cunoaște foarte bine subiectul. Deci, primul rând aș dori să explic aceste concepte și ce facem cu aceste clasificări. După cum știți, există 50 de astfel de societăți de clasificare, dar folosim doar 11, doar 11 sunt recunoscute. Atunci, Uniunea Europeană, ca stat, poate să le folosească pentru a desfășura activități pentru aceste nave de probleme de supraveghere statutară. Acesta este subiectul pe care, la care ne obligă convențiile internaționale cu privire la aceste nave. Această activitate fiind așadar recunoscută de Uniunea Europeană. Pe de altă parte, aceste societăți de clasificare în sine au reguli și standarde tehnice și sunt standarde private. Aceste reguli și standarde tehnice sunt folosite de aceste societăți de clasificare pentru a valida și chiar certifica construcția unei nave corespunde cu acele standarde pe de parte au certificatele statutare impluse, impuse de convenții naționale de state membre și au și regulile și standardele membre proprii pe care le aplică. Rezultatul acestei activități este că se emite un certificat de clasă pentru nava respectivă, certificat care permite deținătorului navei să obțină asigurare. Din momentul în care are asigurarea și certificarea, se consideră că face parte din acea clasă și poate călători și poate face treaba. Sunt importante așadar aceste aspecte. E important să mai înțelegem că aici se ține cont de toate materialele, de echipamente, de componentele utilizate în construcția navei. Fiecare dintre ele are propria certificare individuală și un atestat pentru toate împreună. Și scopul nostru de a avea o recunoaștere reciprocă, că aceste societăți folosesc certificatele între ele pentru produsele folosite pentru construcția navelor eu ca proprietar nu mai trebuie să am de fiecare dată același certificat care diferă de la o navă la alta? Ideea era că pentru a reduce costurile și a avea o abordare mai armonizată, trebuie să există o recunoaștere reciprocă a acestor certificate. Cred că e important să arătăm acest lucru pentru că am avut discuții cu industria și credem că avantajele sunt clare. În industrie e bine pentru că nu trebuie de fiecare dată să meargă la fiecare societate de clasificare în parte și să ceară certificare, fiind același echipament în același laborator, în același scop, certificat de mai multe rânduri în mod diferit și să plătească acea certificare. Pe de altă parte, și pentru societatea e certificare, pentru că pierd, sigur, o activitate pe undeva, dar obiectivul este să armonizăm la cele mai înalte standarde. Deci cred că e beneficiar pentru e benefic pentru uh, toate părțile, aș spune eu. Sigur, poate părea un lucru simplu, însă așa cum am spus, aceste societăți au propriile lor reguli, care diferă între ele. Și cred că este clar că în regulamentul nostru pe care l-ați susținut s-a spus că trebuie folosite cele mai înalte standarde. Avem 11 se așează la o masă, discută care e cel mai riguros standard și toată lumea îl aplică pe acela, pe subiectul respectiv, pentru că sunt multe subiecte diferite. Cred că asta e bine și pentru companie, și pentru industria europeană de echipamente marine, care are aproximativ 450.000 de angajați, o piață totală de 125 de miliarde și Europa deține cam 43% în această piață. Și dacă trebuie certificat diferit pentru fiecare navă în parte, pentru fiecare piesă în parte, le scade competitivitatea față de companii din China sau India sau în alte părți. Există așadar și un interes al industriei pe care încercăm să-l satisfacem aici. Un alt punct pe care l-aș mai menționa este că acest principiu al recunoașterii reciproce se bazează pe ceea ce numim noi regulamentul SERF și un parteneriat cu industria. Aceste societăți au uh, înființat o organizație care se numește Organizația Europeană de Recunoaștere Reciprocă fost creată pentru a gestiona aceste cerințe tehnice pentru produsele care intră sub incidența acestei scheme, apoi pentru a defini proceduri și metode de lucru între organizațiile respective, în al treilea rând pentru a oferi mm, expertiza tehnică necesară pentru a identifica produsele care pot intra sub incidența acestei scheme, pentru că nu sunt toate identice, <clears throat> dacă sunt diferite, au alte caracteristici, și să vorbească de criterii de evaluare și de condiții tehnice. Acest grup a definit deja că produsele în această schemă trebuie să țină de o anumită categorie și au 44 de grupuri elaborate în ultimul an și jumătate și a ajuns la această recunoaștere reciprocă. Beneficiile pe lângă reducerea certificatelor necesare, e o reducere a costurilor și scăderea sarcinii administrative. Producătorii au și beneficiul unei, a, unei acces mai ușor la piața globală, pentru că nu mai trebuie de fiecare dată să certifice din nou fiecare uh, uh, echipament în parte. Sigur că mai sunt așadar puncte care necesită atenția fiindcă o schemă nouă, fiind vorba de un proces industrial care trebuie respectat, mai sunt probleme legate de conștientizare, mai ales când vorbim de producătorii mai mici care nu conștientizează această situație sau nu cunosc sau cunosc prea puțin această schemă. Un alt subiect pe care probabil îl cunoașteți este că acceptarea la nivel internațional nu este întotdeauna evidentă. Pe lângă navele europene sau producătorii europeni, sunt producători din afară care consideră că acest proiect i-ar încurca, dar noi credem că, în modul general, sistemul corespunde regulamentului nostru. Există însă, sigur, câteva provocări. De exemplu, faptul că această schemă e autoreglementată și vei vorba și de un parteneriat cu industria. Acest parteneriat e important pentru a evalua eficacitatea sistemului. Experiența e de asemenea foarte importantă, va fi importantă și pe viitor și e normal să lucrăm în acest sens așa cum am spus și mai devreme, e autoreglementarea și autoreglementarea e de multe ori dificilă de urmărit, dar în acest caz, cel puțin, deocamdată, viteza a fost satisfăcătoare și a fost în beneficiul tuturor și pentru societăți și pentru standarde, pentru că am spus că mergem la cele mai înalte standarde, evităm costuri suplimentare din motive administrative. Mulțumesc încă o dată pentru inițiativa dumneavoastră care a adus acest element suplimentar la regulamentul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Peter Van Dan și domnul Van Den Camp? 1, 2, 3. Peter. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, ani de zile înainte de a veni aici, eram uh, director al Inspecției Navale în țările de jos. Cred că Comisia trebuie să ne spună care sunt beneficiile acestei recunoașteri reciproce a certificatelor și a clasificării. Ele sunt evidente. Însă am o întrebare, domnule președinte, în legătură cu evaluarea acestei clasificări. Cum vom evalua situația? Să ne imaginăm că o astfel de societate oferă un certificat pentru o navă în funcție de o evaluare parțială la momentul respectiv, pe când eram director, mi-am dat seama că există diferențe și divergențe între societățile de clasificare. De exemplu, cele care lucrează în Europa și oferă certificate, emit certificate pentru Europa, care nu lucrează uh, precum cele din Asia, chiar dacă de multe ori e vorba de aceeași companie care are două filiale diferite. Și de aici aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Puteți să ne explicați felul în care o societate de clasificare poate verifica dacă există sau nu diferențe între filiala europeană și cele din Asia, de exemplu, pentru aceeași societate de clasificare. Pentru că există foarte multe componente, de exemplu, care sunt construite în China uh, și e important să avem aceleași standarde în Europa și în China, mai ales când e vorba de aceeași companie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van den Camp. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caramisos, dumneavoastră ați făcut deja referință la domnul Luis de Grandes. Luis de Grandes se află astăzi la Madrid pentru evaluarea rezultatelor electorale în Spania. Sunt sigur, de altfel, că va fi o zi cu totul specială și palpitantă la Madrid. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Caramițos pentru toate aceste informații. Am multe întrebări în legătură cu felul în care va funcționa articolul 10, pentru că, din câte am înțeles, sectorul privat care a, este cel care prezidează peste aceste societăți de clasificare și uh, gestionează sume considerabile. Deci aceste societăți de clasificare realizează certificate foarte costisitoare și dacă va trebui să implementăm un sistem de recunoaștere reciproce, acest lucru va fi foarte bun pentru industria construcțiilor navale în Europa. Domnule Karamitsos, Vreau să vă întreb dacă veți urmări îndeaproape felul în care se vor pune în aplicare diversele faze, de la nivelul de clasificare 1 până la 6. Veți face ca acestea să fie uh, obligatorii sau veți delega aceste competențe societățile, societăților de clasificare? Pentru că e vorba aici, bineînțeles, de societăți private, de companii private și în grupul nostru ne dorim mai multă claritate în ceea ce privește calendarul acestor recunoașteri reciproce. Pentru că e vorba totuși de un acord foarte important care se află inclus în acest regulament și care ar crește în mod clar eficiența sa dacă, de exemplu, peste 5 ani de zile, am putea uh, pune capăt uh, procedurilor de pregătire pentru că acestea să devină o adevărată realitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu timpii avem experiență în pachetul feroviar, știm că ar armonizarea este dificilă. Acum Ghezine Meissner. Mulțumesc. Ați dori să-i mulțumesc și eu reprezentantului Comisiei pentru prezentare. Este bine când avem uh, uniformizare, însă am o întrebare. Ați spus că este mai greu cu acceptarea internațională și mă întrebasem deja dinainte cum arată lucrurile cu, um, cu societățile de clasificare la noi și în Statele Unite este foarte diferit uh, față de ce avem noi. Mă gândesc și la China și la posibilitatea eventuală Uh, pentru TTIP de a face încă un pas pe uh, acea piață. Puteți să ne spuneți ceva despre asta? M-ar interesa. Mulțumesc. Mulțumesc. Werner Kuhn acum. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este un subiect foarte interesant și nu pot decât să salut uh, re, uh, armonizarea societăților uh, de clasificare în domeniul uh, construcțiilor navale. Cum se construiește, un, cum se proiectează un vapor, uh, ce materiale se folosesc, ce fel de metode de sudură, nu știu ce fel de motoare sunt prevăzute, uh, ce fel de propulsie au. Toate aceste lucruri sunt prevăzute în aceste documente și fiecare proprietar care dorește să, să aibă o nouă navă, trebuie să respecte prevederile uh, Organizației Internaționale Maritime și uh, prevederile SOLAS, uh, Safety of Life at Sea. Am auzit mai devreme că 43% din valoare, din valoarea adăugată și din um, locurile de muncă în domeniul maritim uh, sunt în uh, construcția navală. Suntem la, la nivelul mediu acum. Majoritatea sunt uh, construite acum în Asia de Sud-Est. Corea, Uh, mari constructori și am luptat din greu um, la OMC pentru că ofereau ajutoare de stat. Uh, chinezii construiesc și ei de zor și acum se pune întrebarea dacă um, companiile europene, și pentru că sunt multe acolo, pot ele să se asigure că dacă au un supraveghetor din partea societăților de clasificare la fața locului? Se și construiește conform acestor prevederi? Noi în Europa, dacă avem uh, elice din Mecklenburg-Vorpommern, sunt uh, elice de mare calitate pe care le furnizează în China, Corea și așa mai departe. Uh, sunt uh, sunt uh, produse de mare calitate pe care le putem furniza. Și încă ceva ce mă interesează. Americanii nu sunt cei mai puternici uh, în construcții, dar uh, fac alte lucruri. Unele crucișătoare și uh, crucișătoare avem și noi și avem o valoare adăugată. Deci trebuie să ne asigurăm că o protejăm. Apoi, noi ne-am certificat piesele pe care le furnizăm la, în funcție de cele mai ridicate standarde și am vrea să știm care este situația în uh, Asia de Sud-Est. Mulțumesc, îi mulțumesc și inginerului uh, maritim pentru că se vede expertiza sa. O tehnicznych sprawach, bo niestety nie jest... Mulțumesc spune domnul Zemke. E adevărat că nu sunt specialist în domeniu, însă aș vrea să pun câteva întrebări în legătură cu un mecanism care mi se pare foarte important. Eu sunt de acord cu faptul că în UE avem nevoie, pe de o parte, de mai mare strictețe, însă, pe de altă parte, trebuie să vedem care sunt normele de exploatare pentru aceste nave și pentru construcțiile navale. Însă trebuie să ne asigurăm că diversele state membre și diversele asociații corespunzătoare sunt conștiente de faptul că trebuie să se îndeplinească normele. Însă, imaginați-vă următoarea uh, situație. Dacă avem certificate uh, emise de organe din statele membre, dar practica poate fi diferită de la un stat la altul. Și atunci întrebarea mea este următoarea. În astfel de situații există un mecanism de control sau nu? Pentru că mi se pare foarte important să existe un astfel de mecanism. Dacă există un stat care este puțin mai tolerant sau mai puțin tolerant, bineînțeles asta va avea consecințe importante. Uh, Altfel vom avea nave cu uh, nivele de siguranță diferite în funcție de țara în care sunt construite. Mulțumesc! Mulțumesc și încă o dată îi dau cuvântul domnului Caramițos de la Comisie pentru că i s-au adresat o serie întreagă de întrebări. Vă rog! Thank you very much and I'll try. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să răspund la toate întrebările, deși uh, poate dacă uit să răspund la una dintre ele, vă rog să mă scuzați dinainte. Aș începe în primul rând prin a vă explica ce se întâmplă cu diferența între nivelul european și cel internațional. Cred că e foarte clar că o navă care călătorește peste tot trebuie să îndeplinească aceleași standarde peste tot. Iată de ce regulamentul anterior nu făcea diferența, de exemplu, pentru navele sub pavilion european sau celelalte, ca să îndeplinească aceleași reguli sau nu. Totuși, datorită faptului că noi ne-am dorit ca toate societățile de clasificare să aibă aceleași reguli la nivelul cel mai înalt, societățile europene au putut accepta destul de ușor acest lucru, însă, ca să vă spunem sincer, am uh, avut uh, opoziție din partea celorlalte societăți de clasificare care se află în afara sferei europeană și care sunt recunoscute la nivel internațional. Deci eh, ABS, de exemplu, pentru a fi mai clar, care era lider uh, al opoziției față de propunerea noastră, e vorba de o societate americană, uh, cea mai importantă poate, și de asemenea unele uh, din China, Corea sau Japonia. Pentru că dacă există această recunoaștere reciprocă, practic ele au de pierdut din punctul de vedere al afacerilor. Deci, iată, a fost un adevărat război din punctul nostru de vedere pentru a impune aceste reguli. Acum avem uh, negocieri pentru acorduri bilaterale cu câteva dintre ele pentru a spune acestea sunt standardele, sunt cele mai înalte, sunt mai bune decât ale voastre și atunci trebuie urmate acestea. Însă, certificatele statutare de la OIM sunt pe de o parte și celelalte sunt cele de natură privată ale societăților de clasificare. Deci uh, o navă este certificată pentru că respectă standardele OIM, dar uh, există și certificatul privat care are o altfel de abordare la nivelul societăților de clasificare. Deci era nevoie și de această informare reciprocă în legătură cu standardele private existente pe piață. Noi sperăm ca prin acest acord aceste societăți non-europene să lucreze cu noi și să uh, vadă cum se poate realiza procesul de armonizare pentru chestiuni, de exemplu, cum ar fi componente ale mașinăriei sau ale echipamentului la bord, astfel încât să se utilizeze aceleași uh, criterii pentru propria lor certificare și să nu mai ceară armatorului să plătească bani suplimentari pentru o certificare suplimentară a unui echipament pe care ei deja au certificat-o sub condiții europene, de exemplu, pentru un alt armator care are o altă navă sub alt pavilion, de exemplu, sub pavilion european sau sub pavilion chinez, indiferent care ar fi. E destul de greu de înțeles, dar interesul este ca toți producătorii să evite dubla certificare pentru același echipament pentru a reduce costurile, iar pe de altă parte există și interesul societăților private de clasificare care doresc de fiecare dată să certifice același echipament dacă uh, testul se face în alt laborator sau dacă este certificat în alt loc. Deci pentru a răspunde practic și domnului Van den Kamp. Nu am reușit să acoperim toate echipamentele. E nevoie de timp. Am ajuns doar la 43 de domenii uh, care sunt relativ ușor de gestionat și de recunoscut reciproc, deci pentru a avea această armonizare între certificare, între societățile de clasificare și pentru ca ele să fie acceptate la navele respective însă va fi nevoie de mai mult timp, pentru că ne-a luat foarte mult timp și pentru începerea procesului și în ultimul an și jumătate am uh, văzut că acest proces s-a accelerat oarecum uh, și oamenii lucrează acum mai mult împreună și cu mai mare seriozitate decât înainte. Pe de altă parte, partea europeană a companiilor nu poate trata în mod diferit anumite componente, dacă e vorba de o navă europeană sau o navă asiatică, de exemplu. Așteptăm să se adopte aceleași standarde prin EMSA și prin inspectorii noștri care trebuie să verifice că nu există diferențe din acest punct de vedere. Acum, revenind la celelalte întrebări. Domnule când vorbim de acel 43% de echipament al producătorilor nu neapărat al navelor, pentru că echipamentul este o parte importantă a navelor, însă uh, o bună parte din el, de exemplu, se face în Asia și e bine că nu avem control neapărat asupra tot ceea ce se produce acolo. Însă 43% din echipamente sunt europene și acest procentaj va beneficia de pe urma acestei um, recunoașteri și uh, va reduce practic povara administrativă. Ultima parte cred că era un pic mai greu de înțeles, dar practic nu e vorba de state și de autorități care să recunoască toate standardele, pentru că statele și autoritățile recunosc doar anumite standarde și anume specificațiile de la Organizația Maritimă Internațională și convențiile internaționale. Toate celelalte, care reprezintă o bună parte din valoarea adăugată a navei, sunt recunoscute prin societățile private de clasificare, și aceasta este principala diferență și pentru costul aferent producătorilor. La acest punct cred că am spus cam tot ce puteam spune, sau poate nu, dar oricum am, înțel- am încercat să răspund uh, tuturor întrebărilor și dacă mai sunt întrebări, la sfârșitul întâlnirii voi mai putea face clarificări. From Wim van de Kamp. Mulțumesc. O mică întrebare din partea lui Wim van de Kamp. Ok. Eh, da, nu o întrebare, ci două. Domnule președinte, înțeleg deci că până la urmă am putea deveni ostatici ai acestor societăți de clasificare non-europene. Dacă aceste societăți își încetinesc ritmul, practic suntem legați de mâini și de picioare. A doua întrebare pe care vreau să o pun este, domnule Caramițos, când considerați că se va încheia acest proces? Aveți uh, vreo idee de calendar pe care să ne o puteți da? Vă rog. Da, nu sunt profet și nu cred că e posibil să prevedem, pentru că există uh, mereu uh, noi echipamente care apar pe piață, noi tipuri de nave și așa mai departe. Deci faptul că am făcut progrese cu echipamentul cel mai simplu la început, am ajuns la un acord comun cu specificațiile și utilizăm aceleași criterii la standardele cele mai înalte, deja cred că e un pas foarte bun înainte. Însă există și echipamente foarte specializate pentru anumite tipuri de nave care nu pot fi armonizate între o societate și alta. Nu se va întâmpla niciodată. Și echipamente care sunt specifice pentru un anumit motor. Nici acestea nu pot fi armonizate. Deci, așa cum am spus de la început, există deja 23 de tipuri de echipamente care funcționează. Sperăm să ajungem până la 100, uh, dar nu putem spune când vom avea un sistem funcțional 100%. Am rămas uh, foarte atenți la ce se întâmplă, îl urmărim îndeaproape acest proces, dar cred că e nevoie de timp și voință din partea actorilor implicați. Bună voință, mai degrabă, aș spune, din partea societăților de clasificare. Și uh, un pic de grabă și din partea producătorilor de echipamente pentru a reduce um, costurile foarte mari de certificare. Este un proces care va continua și nu putem da o dată precisă pentru încheierea acestuia. Eu personal cred că nu se va termina niciodată, dar măcar dacă reușim să ajungem la această gestionare a unui procent de 20-30% din echipament, deja e ceva. Mulțumesc. Cu aceasta se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul și am să îi rog pe experți să vină pe podium. Thank you. Trecem acum la prezentarea departamentului uh, tematic al studiului intitulat Rezultatele și eficiența finanțării infrastructurii feroviare în cadrul Uniunii Europene. Uh, îi avem alături de noi pe domnul Rotengatter și pe domnul Șade de la M5 uh, GmbH, Mobility Futures Innovation Economics. Studiul pe care îl vor prezenta a fost uh, um, efectuat pentru Comisia de Control Bugetar și deja a fost prezentat acolo, dar bineînțeles și pe noi, bineînțeles și pe noi ne interesează. Începem cu domnul Șade. Mulțumesc, domnule Kramer, este o plăcere pentru noi să fim din nou alături de dumneavoastră și uh, voi vorbi în engleză, cum am făcut-o și în trecut. Uh, doresc să vă prezint un studiu privind eficiența finanțării infrastructurii feroviare în Uniunea Europeană. Trei experți uh, ne-am ocupat de acesta, uh, de acest studiu, Werner Rottengatter, alături de Klaus Doll și alături de mine. Studiul făcut de Institutul Fraunhofer și de M5 în Germania. So, let's see. I'm too fast for this system, so now it works. Sunt prea rapid pentru acest sistem, iată, acum funcționează. În primul rând, aș dori să vă informez asupra obiectivelor studiului. Încercăm să vedem cât de eficient este sprijinul european pentru finanțarea căilor feroviare și în ce măsură contribuie la atingerea obiectivelor europene de coeziune economică și socială între statele membre, și buna funcționare a pieței interne. Au mai existat și câteva alte întrebări referitoare la impactul diferitelor proiecte din trecut, din prezent, dar poate și impactul exante pentru viitor. Și apoi chestiuni de politici foarte importante pentru noi. Cum să revitalizăm calea ferată și să selectăm acele proiecte care pot aduce o valoare adăugată ridicată la nivel european. Acestea sunt întrebările pe care am, cărora am încercat să le găsim un răspuns în studiu. Vedeți uh, în al doilea slide uh, deja un mix de analiză și concluzii Este vorba de factorii de succes și precondițiile pentru uh, politici, uh, succesul politicilor. Este ceea ce am descoperit din uh, analizele noastre. În primul rând, dacă vrem o cale ferată de succes la nivel european, este important ca statele membre să sprijine această uh, acest lucru și să, sprijin, să ofere sprijin uh, tehnologic și de infrastructură. Dorim să avem uh, sisteme care să fie competitive și pe distanțe lungi, cum uh, vedem în țări precum Statele Unite, calea ferată pe distanțe lungi poate fi foarte de succes. Este clar că trebuie să avem și să implementăm o rețea Uh, cât se poate de integrată, deci să nu, există, să nu existe blocaje, uh, întârzieri la uh, graniță. Deci asta este foarte important, ca întârzieri la graniță să fie ajuse aproape de zero. Apoi este nevoie de o standardizare a tehnologiei. Avem rețele uh, Uh, complet conectate, deci sistemele de control trebuie să fie standardizate sau cel puțin interoperabile, astfel încât să nu trebuiască să schimbe locomotiva, de exemplu, la vreo frontieră. Și toate celelalte sisteme trebuie să fie interoperabile. Apoi, cerințe diferite pentru transportul pasagerilor, un sistem trebuie să fie confortabil, trebuie să fie ușor să cumperi bilete și trebuie să fie rapid în oferta sa și pentru piața de mărfuri este important ca piața să um, se bucure de cele mai mm, bune condiții. Apoi este foarte important ca costurile externe să fie internalizate pentru a crea condiții echitabile pe piață. De ce nu avem acest sistem încă? Pentru că avem uh, o istorie a uh, sprijinului european în domeniul feroviar. Care sunt problemele? Fragmentarea sectorului feroviar, o diseminare înceată a noilor tehnologii pe piață, presiune asupra pieței, uh, presiune scăzută asupra pieței din cauza protecționismului și subvențiilor statelor membre. Nu putem să ne asigurăm că această presiune va rămâne scăzută, pentru că și lumea exterioară se dezvoltă, mai ales sectorul automobil și asta va crea o nouă presiune asupra sistemului feroviar. Dacă ne uităm la 15-20 de ani în viitor, s-ar putea să se creeze o presiune asupra pieții în uh, viitor. În ceea ce privește finanțarea în trecut și în prezent pentru sistemul european, am, coleg, am adunat o serie de cifre, am să vă prezint câteva. 859 de miliarde investiții în perioada 2000-2006 în infrastructura europeană de transport pentru cele 25 de state membre la momentul respectiv. 112 miliarde au mers către calea ferată. Dacă vă uitați în dreapta, veți vedea că peste 50% din aceste fonduri pentru sistemul feroviar au venit de la bugetele naționale. Cofinanțarea europeană a fost 12% și restul erau credite și um, capital propriu sau alte fonduri private. Dacă analizăm diferitele uh, posibilități de a obține finanțare europeană. Vedem o listă întreagă de oportunități, fondul de coeziune, FEDER, facilitatea conectarea Europei, um, obligațiunile de proiect, o serie întreagă de oportunități ceea ce creează dificultăți pentru cei care doresc să acceseze finanțarea. Sistemul este complicat, și este nevoie de multă consultanță um, pentru a găsi finanțarea corectă. Deci poate asta ar putea fi o idee pentru viitor să se simplifice lucrurile. Și apoi, uh, uitându-ne la perioada următoare de programare, perioada 2007-2013, fonduri europene puse la dispoziție pentru cale ferată, deci, în total, pentru transport, 82 de miliarde de euro, din care poate un sfert, 23,4 miliarde, au mers către calea ferată și 18 miliarde au mers către infrastructura atente. Următoarea perioadă de programare, pentru comparație, este cea 2014-2020 și cifrele sunt de aproximativ 69 de miliarde de euro din FEDER și Fondul de Coeziune, plus banii din Facilitatea Conectarea Europei, 24 de miliarde de euro. Însă ce este disponibil pentru calea ferată este câte cât similar cu perioadele antecedente s-ar putea cu unele realocări de fonduri ca uh, cifrele să fie chiar mai ridicate, dar nu în mod substanțial. Dacă ne uităm la prima perioadă de finanțare, primul apel care a fost încheiat la finalul uh, acestui an, 13 miliarde au fost cheltuiți pentru cofinanțarea transportului în Europa, cam 70% au mers către calea ferată din uh, fondurile CEF și fondurile CEF și TNT se concentrează în mare parte asupra căi ferate, ceea ce mi se pare o abordare pozitivă. Am menționat de asemenea că există și finanțarea prin EFSI. Aproximativ 2 miliarde de euro au fost uh, luați din uh, CEF, din planul inițial de 26 de miliarde și nu suntem siguri cât ar putea să se întoarcă către calea ferată. Ce este clar pentru viitor este că în trecut vorbea mult mai mult despre investiții în infrastructură și mult mai puțin despre reabilitare, dar asta cu siguranță va fi uh, din ce în ce mai actual și în următorii ani. Următorul slide referitor la studiile de caz. Am efectuat o serie de studii de caz, cercetare în uh, articole științifice și documente ale comisiei pentru a analiza situația și a trage unele concluzii. Am uh, studiat patru cazuri, mari proiecte din uh, Europa, care primeau finanțare semnificativă din fonduri europene. Întâi legătura fixă Oresund din uh, fostul proiect de proiect prioritar 11. Am identificat aici că era un proiect cât se poate de pozitiv, care a creat beneficii economice pentru regiune, deci ore sunt pe o parte, de o parte regiunea Malmo și pe de altă parte Uh, regiunea Copenhaga. Ambele părți au uh, beneficiat de pe urma creării acestei conexiuni uh, mult mai bune între cele două regiuni. De, de exemplu, danezii au putut să-și găsească o locuință în Suedia, continuând să lucreze în Copenhaga, de exemplu. În plus, trebuie spus că s-au, s-au luat în vedere pentru finanțare și uh, legăturile de acces sau chiar au făcut parte din proiect de la bun început. Deci, asta, legăturile de acces sunt foarte importante când avem de-a face cu proiecte atât de mari. De exemplu, a, a fost un caz în care s-au Um, în acest caz s-a finanțat, s-a finanțat infrastructura uh, feroviară, dar și uh, cea um, rutieră, dar acesta s-a uh, cofinanțat și din taxă de drum. Apoi, în al doilea caz, um, linia de înaltă viteză din nordul Europei, Bruxelles, Paris, Köln, Londra, Uh, acestea au fost în beneficiu mai ales al aglomerațiilor, dar și unele dintre orașele intermediare, cum ar fi orașul Lille. Un dezavantaj este că au fost unele zone din umbră, să spun așa, între marile uh, stații, cum ar fi Nord-Pas-de-Calais sau uh, Kent, în Regatul Unit, unde nu existau um, stații um, sau gări um, și nici nu erau asigurate uh, legături către aceste linii de mare viteză și asta a creat aceste zone uh, de umbră neconectate. Un al uh, treilea caz, avem linia de înaltă viteză în sudul Europei, S-au creat, s-au, uh, s-au, s-au creat legături între Madrid și Barcelona, de exemplu, dar și către Franța, deci um, metropole de pe peninsula iberică. Investițiile au fost substanțiale și există riscul ca rețelele de acces să nu fie implementate în mod adecvat din cauza nivelului ridicat de investiții în um, linia de înaltă viteză. Acestui aparat nu-i place de mine, spune vorbitorul. Un al patrulea caz pe care l-am analizat este proiectul prioritar 22, coridorul de la Dresda prin Ungaria, România, Bulgaria către Grecia. L-ați văzut și pe slide-ul anterior. Concluzia noastră a fost că planificarea nu a fost suficient, nu a ajuns la un nivel de maturitate suficient. Există unele zone, vest-est, de la Praga prin Budapesta către Constanța, care progresează destul de bine și Planificarea pare să fie bine pusă la punct, dar partea sudică de la Budapesta către Grecia pare să comporte unele părți care mai trebuie bine, care trebuie să mai fie corectate din punct de vedere al proiectării. Acum Serbia are stat, statut de țară candidată și asta creează o nouă oportunitate de a face o legătură mai scurtă cu 300 de kilometri prin uh, Serbia și Macedonia. Acesta este un lucru ce trebuie menționat și apoi se trebuie menționat că există un pod peste Dunăre unde se implementează infrastructură feroviară și rutieră, dar aici nu sunt luate în considerare legăturile de acces deci, iată, într-unele locuri um, avem cazuri pozitive, dar aici um, este unul negativ. Iată, șoseaua către calea ferată nu este făcută, dar um, s-ar putea aplica acest principiu și aici. Concluzii. Întâi, în ceea ce privește coeziunea și eficiența politicilor în domeniul feroviar, Există un studiu care analizează legăturile transfrontaliere ale coridoarelor și acesta ajunge la concluzia că se generează beneficii substanțiale pentru Uniunea Europeană. Aceste proiecte transfrontaliere sunt un element important al rețelei. De altfel, sunt uh, proiecte care sunt neglijate la nivel uh, nivelul politicilor naționale și de aceea este foarte important să intervină nivelul european. Apoi este și un domeniu în care se creează beneficii economice suplimentare. Apoi, în ceea ce privește linia de înaltă viteză, am considerat că este foarte bine să se facă o legătură între marile uh, aglomerări urbane dar uh, trebuie să existe legături și cu rețelele regionale, astfel încât să se poată ajunge la aceste gări pe unde trec trenurile de mare viteză și din uh, rețeaua regională. Apoi m-am referit și la proiectul prioritar 22. Există event, posibilitatea de a adapta coridorul din cauza noilor evoluții politice. Și un ultim slide referitor la concluzii, finanțarea pentru politici feroviare. Clar, în mod clar există o limitare a finanțării private. Asta este numai una din imperfecțiunile pieței. Vedem că nu sunt internalizate, de exemplu, toate costurile externe Um, cererea este mult mai scăzută decât ar putea fi. De asemenea, există o incertitudine pentru investitori din cauza politicilor care se schimbă. Uh, investițiile în domeniul feroviar sunt pe termen lung, iar dacă investitorii nu pot fi siguri că se menține un cadru politic pe termen lung, riscul devine prea ridicat pentru ei. Finanțarea din domeniul privat este insuficientă în acest cadru, ceea ce înseamnă că trebuie să se uh, ia în considerare și opțiuni de finanțare diferite. Una dintre ele ar fi blendingul, amestecul uh, fondurilor din uh, surse naționale, din fonduri private, de la Uniunea Europeană. Am menționat că sunt mai multe disponibile Bineînțeles, este ceva complex uh, și este nevoie de consultanță specială aici, de exemplu, din partea BEI. Pentru a ajunge la ultimele puncte, cuplarea finanțării între infrastructura feroviară și rutieră este ceva ce se poate face numai în anumite circunstanțe. M-am, referit la poduri sau la tunel, eventuale tuneluri Apoi există uh, posibilități de finanțare prin uh, parteneriate public-private și apoi trebuie menționată și opțiunea, dacă ne uităm la vecinii noștri elvețieni, de a crea o bancă europeană de investiții în calea ferată. Aici ar trebui să se ia uh, în considerare două elemente, un cadru strategic de investiții pentru calea ferată și cred că asta este deja disponibil cu coridoarele TNT și este nevoie și de o bază stabilă de fonduri care să intre în acest fond de investiții. Asta ar putea veni din uh, taxă pe carburant, uh, taxă de drum, dar și alte surse. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem o mică problemă de timp acum. Am, o, am uh, folosit 20 de minute. A, dar credeam că mai urmează și colegul dumneavoastră, dar nu este cazul. Bun. Marcus Pibar acum. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc autorilor. în studiu pentru Comisia de Control Bugetar. Și am uh, învățat câte ceva, nu doar cât privește eficiența mijloacelor financiare utilizate. Au fost unii care au spus că nici nu se știe de unde vin banii, alții care au spus cu cât mai mică cota firmelor de transport feroviar, cu atât mai dificil va fi de dovedit plus valoarea. Sunt câteva aspecte interesante din punct de vedere al, buget, controlului bugetar, dar aici suntem astăzi la transporturi și de aceea propune să studiem lucrurile din altă perspectivă. Am învățat două lucruri în principiu. Atunci când investim transfrontalier, fiecare parte națională nu vede plus valoarea. Dar dacă ne uităm mai de la distanță, așa cum ați făcut dumneavoastră în studiu, am reușit o serie de lucruri cu fonduri europene, mai ales cu exemplele pe care le-ați dat. Și dacă ne uităm în termen mai lung, și înțelegem cum cresc împreună aceste regiuni, cum se organizează schimbul de transportul de persoane și de bunuri, după părerea mea, sunt exemple foarte bune despre cum se poate investi durabil. Și am mai învățat și că pe căi ferate, căile ferate rămân întotdeauna o investiție care folosește și subvenții. e foarte dificil să obții bani din uh, surse private. Și ajung la a doua declarație. Și anume, atunci când se reușește nu doar un proiect transfrontalier, ci între mai multe tipuri de transport, atunci ajungem la proiecte cu adevărat interesante în Europa. Exemplul danezo-suedez la Eurosund mi se pare uh, minunat din taxe pe autostradă se subvenționează și căile ferate, de exemplu, și în această direcție s-ar putea face multe alte lucruri în Europa. Și atunci am putea avea abordări cu totul noi. Și am uh, elaborat, am studiat diferit pro, aceste proiecte. Sunt investitori care sunt interesați doar de anumite bucăți de uh, șosea sau de transfer, dar îi spunem obții această tranșă care te interesează numai dacă te ocupi și de porțiunea respectivă din uh, calea ferată sau dintr-un alt proiect de pe un uh, canal. Lucrurile ar trebui privite sistematic din această perspectivă, finanțând și alte domenii, atunci am găsit o altă abordare și pentru FC. Pentru că FC are probleme mari în momentul de față. Există câteva lucruri bune, precum Cale, unde se văd progrese, dar dacă dorim să, dacă reuși să aducem în mod mai înțelept la oaltă fondurile private și cele publice și am privit lucrurile dincolo de frontiera unui stat membru, și investițiile să fie regândite, atunci cred că putem spune că am învățat ceva din aceste studii. În încheiere, și pentru că nu sunt de mult timp în Comisia Tran, dar am fost fascinat de acest proiect, nu doar cu avantajele sale, ci și faptul că ni s-au adus exemple concrete care am văzut finanțarea, efectul la nivel regional, structura de finanțare. Deci se dovedește cum funcționează așa ceva în statele membre. Studiul a fost foarte util și cred că trebuie să tragem concluziile potrivite de aici. Mulțumesc și acum doamna Ayala Sender. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acest studiu atât de interesant. Pe mine m-a lăsat oarecum perplexă documentul, pentru că văd că felul în care se evaluează diversele proiecte în diversele studii făcute este foarte diferit. Deci, uh, surprinderea mea este mare pentru că dumneavoastră ați identificat în primul caz în care este inclus Eurostarul ca uh, un model de succes. Da, dar noi aici de fiecare dată avem probleme cu Eurostarul pentru că din punct de vedere financiar nu funcționează. E prima oară când văd că se vorbește ca uh, despre un model de reușită. O altă chestiune ar fi cea a coeziunii, pe care eu cred că n-a atins-o, dar oricum cred că avem foarte multe dificultăți și aș vrea să vă întreb de ce considerați acesta ca fiind un caz de reușită. Uh, dacă ați ținut cont de toate problemele pe care le avem cu finanțarea, care face ca și cel de-al patrulea pachet uh, feroviar să uh, identifice aceste probleme pe secțiuni și să există această problemă de eficiență economică. În al doilea rând, Dumneavoastră uh, văd că ați lucrat uh, foarte mult pe uh, pasageri și nu pe marfă. În unele cazuri adevărat că n-am înțeles, dar mi s-a părut că vorbeați doar de trenurile de mare viteză. În cazul celor două coridoare, Atlantic-Mediteranean cu sud-estul european, deci Portugalia, Spania, Franța, Dumneavoastră spuneți că este proiectul cel mai vechi, ca și cum ar fi un lucru negativ. Nu știu, mie nu mi se pare că e chiar atât de vechi. Iar în al doilea rând, turismul câteodată este identificat ca o componentă pozitivă, alteori ca o chestiune negativă. Pentru că, având în vedere că există încălzirea globală, turiștii ar fi rămas în nordul Europei. Pe de altă parte, populația în Spania se pare că scade, dar în nordul Europei atunci nu și aș vrea să îmi spuneți dacă puteți să fiți un pic mai obiectiv din punctul de vedere al evaluării, pentru că am impresia că în unele cazuri utilizați criterii uh, care uh, nu sunt uh, folosite cu același obiectiv. Pe de altă parte, văd că în cazul Eurostarului dumneavoastră a ținut cont de toate elementele eficiente, energetică și așa mai departe, iar pentru rețeaua atlantico-mediteraneană din Spania, care a avut reușită pentru că s-au, uh, s-au redus foarte mult zborurile, aproape că nu mai există zborul între Madrid și Barcelona, dumneavoastră spuneți că există foarte multe dificultăți. Iar în partea portugheză pot să vă spun că a fost o decizie politică din partea Partidului Popular care a hotărât și s-a încăpățânat să nu prelungească acest punct. Acum se vede că încearcă să bată din nou la ușa Europei să continue. Și vreau să vă întreb pe de altă parte de ce aveți această părere despre EFSI, pentru că noi ne dorim ca EFSI să fie complementar pentru CEF. Aceasta este dorința noastră și am fi vrut ca dumneavoastră să ne ajutați, nu să ne spuneți că va fi foarte dificil, pentru că asta știam deja cel mai bine ar fi să ne spuneți uh, nu ceea ce știm deja, pentru că ne-au spus-o deja coordonatorii, sunt foarte buni și ar fi fost bine să auzim de la dumneavoastră ce putem să facem. Pentru că diagnosticul, așa cum îl prezentați dumneavoastră, ori este contradictoriu, pentru că utilizați măsuri diferite uh, pentru a spune că în sud uh, nu se va mai crește și că turiștii vor rămâne în nord și, pe de altă parte, să spuneți că în nord există doar probleme de coeziune, ceea ce cred că este de-a dreptul uh, de îndoaselea. Deci vă rog să ne clarificați cum ați stabilit criteriile pentru a evalua aceste cazuri de studiu, pentru că mi se, par că sunt, mi se pare că sunt criterii contradictorii. Mulțumesc. Urmează Gazine Meissner și încă trei vorbitori și am încheiat lista. Așadar, începem cu doamna Ghezine Meissner. Mulțumesc! Mulțumesc și din partea grupului liberal. Într-adevăr, un subiect foarte interesant, un studiu interesant. Dădeați la început exemplul Statelor Unite care au uh, succes pe distanțe lungi, dar la ei sistemul e cu totul altul, nu? E vorba de transport de marfă, mai puțin de persoane ei se uită la noi la transportul de persoane de mare viteză. Întrebarea ar fi, putem totuși învăța ceva din partea Statelor Unite? Nu văd cum, pentru că au un sistem diferit. Da, au transport de marfă feroviar. Și de celălalt proiect e bine de reținut, a fost bine finanțat dacă avem aspecte proiecte similare care sunt tratate sceptic la început. Și apoi la celălalt studiu ați vorbit de Dresda, Praga, Budapesta, Atena și la sudul Budapestei ar exista probleme, înțeleg că ați putea spune ce trebuie să facem cu fondurile europene pentru a se lucra mai eficient acolo? E unul din coridorile noastre principale. Transfrontalier, da, știm, cunoaștem problema, de aceea și avem aceste investiții transfrontaliere. Um, m-aș mai referi la fondurile private pe care încercăm să le obținem. Avem Connecting Europe Facility și la EFSI ne-am gândit o colaborare cu Banca Europeană pentru Dezvoltare pentru a găsi investitori. Iar la schița pe care ați prezentat-o, 132, de unde vin banii de fapt, nu a pare menționat fonduri uh, private decât altele sau necunoscute. Acolo apar privații și dacă ne puteți spune în ce procent și încă o întrebare pentru că ați întrebat, ați vorbit de Elveția. Știu că și acolo se finanțează mult, dar din câte știu nu privat. Privat nu funcționează, ci tot de la stat. Întrebarea e, putem convinge investitorii privați să investească sau, nu, numai cum spunea domnul Piper, dacă vrei să construiești uh, această bucată de șosea, trebuie să plătești un pic și pentru autost, pentru calea ferată. Mulțumesc. Următorul vorbitor, care Mandeli. Merci pour la présentation de cette Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu și aș avea patru întrebări principale pentru dumneavoastră. Plecând de la studiul pe care l-ați făcut, vreau să vă întreb dacă ne puteți asigura că Comisia ne asigură că cofinanțarea pentru căile ferate în ultimii doi ani corespunde prevederilor referitoare la valoarea adăugată din uh, regulament RTT sau CEF. Deci vreau să vă întreb dacă ne puteți da un exemplu concret și pertinent de cofinanțare a conectării transfrontaliere, așa cum este el definit în acest regulament. Pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă cofinanțarea proiectului uh, tunelului uh, de bază din Long Turin, dacă corespunde exigențelor de transparență și legislației UE. Pe de altă parte, în studiul dumneavoastră ați menționat uh, acel uh, proiect de mare viteză Cal. Dumneavoastră îl considerați un model de reușită pentru conexiunile transfrontaliere. Acest lucru este un aspect important al proiectului, însă pe de altă parte ne dăm seama că în conexiunile regionale clasice și ele sunt transfrontaliere și deseori ele dispar aceste conexiuni. Și asta înseamnă ce? Înseamnă că vor avea loc uh, consecințe directe în ceea ce privește utilizarea autoturismelor, deci uh, consecințele pentru mediu de asemenea vor fi mari și asta înseamnă că uh, nu um, răspundem nici măcar acelei cerințe pe care toată lumea a salutat-o și anume angajamentele de la COP21. Deci, iată, avem oarecare problemă. Mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Mulțumesc, Dominic Riquet. Merci Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru acest studiu. Avem uh, o primă problemă și am văzut deja în intervențiile de aici din sală că acest uh, studiu a fost uh, comandat de COCOBU și nu de Comisia de Transporturi și, prin urmare, felul în care s-au adus răspunsuri și accentul uh, nu a răspuns uh, preocupărilor noastre. Am văzut deja uh, că au existat astfel de uh, îngrijorări aici uh, pentru că nu s-a răspuns problemelor de transport și că există o orientare mai degrabă pe finanțe. Un prim comentariu pe care vreau să-l fac. Ce se întâmplă cu uh, rezultatele în ceea ce privește eficiența? Cum uh, evaluați aceste rezultate de eficiență? Și aici vorbim și despre finanțarea europeană și această întrebare este cu atât mai pertinentă cu cât dumneavoastră faceți acest raport într-un moment în care, la nivel global, căile ferate au dat uh, un pas înapoi în ceea ce privește um, cota de piață față de celelalte mijloace de transport. Deci, dacă vedem 100 de miliarde de euro pentru fiecare cadru multianual, uh, E clar că rezultatele din punct de vedere al eficienței nu sunt la înălțimea așteptărilor și a cheltuielilor făcute. Există o altă întrebare care nu s-a pus și vreau să vă întreb dacă v-ați referit la ea în studiu. În analiza instanțelor europene asupra finanțării europene există mai multe criterii și vreau să vă întreb dacă știți de ce au fost eliminate transporturile din fondurile regionale pentru competitivitate care au adus o lovitură foarte gravă pentru capacitatea de competitivitate și pentru o mai mare conectare. Această decizie nu știm de ce a fost luată în urma cu câțiva ani și, în ciuda opoziției acestei comisii, care nu dorea o astfel de decizie, și vreau să vă întreb dacă ne puteți da mai multe explicații asupra acestui punct. Condiționalitatea ajutoarelor uh, nu mi s-a părut uh, prea clară în raportul dumneavoastră, pe de altă parte. Și există o problemă cu finanțările extrapublice. Un alt comentariu este că nu există o rentabilitate financiară pentru căile ferate. Este o temă foarte importantă și dorim să vedem uh, ce s-a întâmplat înainte și felul în care sectorul privat ar putea interveni, pentru că mai mulți au spus aici că EFSI până la urmă cu criteriile de adiționalitate ar putea înlocui finanțarea publică care va scădea în mod progresiv. Dar, dacă dorim cu adevărat să punem în aplicare EFSI, cu toate criteriile de adiționalitate, trebuie să avem totuși o rentabilitate asupra finanțării. Și nu știu dacă aveți criterii asupra acestei rentabilități, pentru că există criterii politice, există și alte tipuri de criterii, de exemplu de valoare europeană adăugată. Vreau să vă întreb dacă există și criterii doar de natură financiară, și anume dacă este rentabil sau nu să punem bani în astfel de infrastructuri de căi feroviare, pentru că este o temă fundamentală pentru următorii 10 ani. Și un ultim comentariu, foarte important și care a fost deja prezentat de mai multe intervenții din sală. Nu știu dacă există într-adevăr un interes pentru a avea a vedea care sunt rezultatele și eficiența pentru un model cu adevărat european, pentru că modelele naționale existente monopoluri uh, cu adevărat integrate, așa cum se întâmplă în Franța, sau piețe cu adevărat uh, liberalizate, cum se întâmplă în alte țări, și o adevărată eficiență a pieței la nivel european. Pe de altă parte, ce se întâmplă cu fragmentarea pieței, dacă există, dincolo de această fragmentare a pieței, un interes de a avea cu adevărat un model și o piață europeană, din punct de vedere al eficienței sau Uh, feroviarul este prea limitat din punct de vedere al spațiului pentru a avea beneficii de pe urma unei uh, legături, de exemplu, de peste 3000 de kilometri. Deci, iată întrebări la care ne dorim răspunsuri, pentru că sunt întrebări esențiale pentru viitor. Al patrulea uh, pachet uh, feroviar, uh, ce se întâmplă cu fragmentarea piețelor, dacă e o problemă gravă sau nu, Există și această problemă a contribuției publice. De asemenea, e greu să găsim investiții private și atunci se pune problema care este rentabilitatea acestor investiții. Iată o serie de chestiuni esențiale pentru a putea nuanța viitorul acestor proiecte. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Mai am și eu câteva observații. Ați dat câteva exemple pozitive. Podul de la Öresund. Da, de acord, un exemplu pozitiv și nu au existat aceleași dezbateri ca în altă parte. Dar e vorba de faptul că leagă două orașe mari, pe când la uh, podul de la FEMA sunt doar uh, zone separate, fără vreo legătură. Sunt sceptic că ar funcționa peste tot la fel. Apoi, Transrapidul Berlin-Hamburg a fost evitat, Doamne ajută, ar fi fost o catastrofă. Dar apoi, după 10 ani, funcționează un uh, tren de mare viteză, un ICE acolo și merge. Apoi canalul Rin-Dunăre a fost cea mai mare prostie de la turnul Babel încoace. Așadar, una caldă, una rece. Întrebarea este ce criterii ar trebui verificate înainte pentru a spune asta funcționează, asta nu. De la Viena la Marea Adriatică, prin tunelurile din Alpi sau prin câmpia Panoniei? Fără tuneluri, nu? Cred că mergem mai repede. Asta ar fi interesant de știut. Și mai ales eu, ca neamț, mă uit la reforma traficului feroviar am investit peste 100 de miliarde și totuși numărul de călători a scăzut. La 100 de miliarde investiții ar trebui să crească numărul de călători. Trebuie să dăm și exemplul uh, aeroport, uh, gării de la Stuttgart. 10 miliarde pentru a reduce timpul de călătorie cu câteva minute sau Berlin-Breslau care a fost închis pentru că nu putem da subvenții acolo, am, cu doar 100 de milioane am reduce câteva ore. Este greu să-ți dai seama, mai ales în Europa, că dorim să aducem Europa mai aproape și domnul Piper are dreptate. Statele membre nu sunt interesate de vecini, dar aici apare plus valoarea. Când readucem uh, la, aproape la oaltă zone unde războiul a făcut ravagii și aceste distanțe continuă. Ar trebui căutată această plus valoare europeană. E clar că nu, nu ne putem orienta doar după criterii financiare. Europa trebuie să fie mai apropiată, să crească împreună, trebuie să protejăm clima, de aceea trebuie să promovăm astfel de mijloace de transport și da, internalizarea costurilor externe, așa cum ați spus-o, o planificare socialistă greșită, în direcția greșită. Întrebarea mea e cum reușesc să susțin acele proiecte să le duc spre viitor care au dat uh, rezultate bune și în trecut. Mi se pare că tocmai la proiectele mari reușim să transmitem spre viitor tot mesajul pozitiv, imaginea uh, negativă, scuze. Aveți 10 minute împreună. Mulțumesc. Pot să vă răspund în germană pentru că m-ați întrebat în germană. Și încep cu ultima întrebare și dau cuvântul colegului meu. Sigur, puteți vorbi liniștit în germană, avem interpreți. M-ați întrebat dacă sunt, e dezavantajat traficul regional. Da, pentru că avem trenurile de mare viteză, dar aici sunt importante și celelalte puncte din jurul gărilor de mare viteză. S-au discutat anumite coridoare, Londra, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Frankfurt, da? Nu se vorbește de aspectele regionale. Și atunci se creează câteva aglomerări și rămân în umbră multe zone în apropiere. Deci avem Londra, Paris, Uh, Bruxelles, dar regiuni limitrofe, precum Kent sau Nord de Calais, nu au profitat. Acesta ar fi primul răspuns. Al doilea răspuns, dacă ar trebui să renunțăm cu totul la trenul de mare viteză, sigur nu. Dar trebuie să ne concentrăm pe acele proiecte care leagă eficient marile aglomerări urbane și deci ajută să transferăm din traficul aerian în traficul în feroviar. Altfel nu avem nicio, nicio șansă pe viitor. Al treilea rând, ce proiecte? Ați dat exemplul Stuttgart 21, 100 de miliarde, aș fi bucuros dacă ar fi doar atât, dar vor fi de fapt cheltuiți mai mulți bani. Și cred că cu banii respectivi s-ar putea face o legătură de la Müldorf, la Freilassing, de la uh, München prin Salzburg către Viena și am simplificat traficul dintre Germania și Austria, un proiect discutat de zeci de ani, dar abia de câțiva ani încoace a fost inclus în plan și nu costă decât un miliard, adică 10% din proiectul Stuttgart 21. Cât privește plus valoarea, da, apare mereu plus valoarea europeană, întrebarea este ce este de fapt plus valoarea europeană. Din punct de vedere științific e ușor de definit ce apare în plus dacă la nivel european se planifică ceva decât dacă se planifică față de o planificare la nivel național care se apropie doar pas cu pas de frontieră și uh, pierde din vedere proiectele transfrontaliere. Aici apare plus valoarea care poate fi cuantificată la acest nivel și unde putem spune, pe lângă transporturi, apar și alte aspecte. O valoare pentru mediu, o valoare pentru integrarea socială, însă dacă ne îndepărtăm de valoarea financiară, e dificil de măsurat această plus valoare pentru asta trebuie să existe curaj european pentru aceste efecte suplimentare, mediu, social, integrare socială și așa mai departe. Acestea trebuie avute în calcul, chiar dacă nu se regăsesc din punct de vedere financiar. Efectele regionale au întotdeauna un caracter pe termen lung. Efectele regionale nu se apar la 2 ani după investiție, ci în următorii 15-20 de ani. Se manifestă poate după 40 de ani pentru asta e nevoie de curaj, nu poți să prevezi totul. Eu, venim din uh, zona, eu vin din zona prognostică și ne-am tot mirat pe astfel de efect, despre astfel de efecte regionale, dar trebuie să avem curaj să investim în viitor și să ne gândim unde apare potențialul. Și aici răspunsurile sunt destul de clare. Dacă am un proiect uh, de mare viteză către nicăieri, nu apar efecte pozitive secundare acolo. Și de multe ori așa s-a procedat. S-au construit doar uh, trasee de viteză mare și nu s-au avut în vedere celelalte legături regionale. Asta la o prima întrebare. S-a pus apoi o întrebare interesantă despre eficiență. Suntem întrebați adesea ce înseamnă eficiența la nivel financiar, din nou, e ușor de definit. Dar dacă ne îndepărtăm de rentabilitatea economică, situația devine mai dificilă. Nu se poate spune eficiența e ceea ce se poate realiza în planuri pe care ni le-am uh, impus. Adică întâi ne gândim ce doresc să obțin cu aceste investiții și apoi ulterior pot măsura în ce măsură acea investiție a adus efectul dorit. Și în acest sens trebuie să ne întrebăm dacă căile ferate pot atinge astfel de obiective care se regăsesc în cărțile albe. Sunt și obiective de mediu, obiective sociale, nu doar financiare. Și aspecte financiare și de integrare socială am spus și aici e important să ne hotărâm, dorim sau nu trenurile și dacă le dorim, cum le putem finanța corespunzător. Asta ne-am întrebat și noi și răspunsul, pe scurt, în niciun caz doar din fonduri private. Această cale cu atragerea capitalului privat nu e suficientă. Nu resping asta, sigur toate mijloacele trebuie folosite, dar nu e suficientă. Trebuie și garanții de stat, da, și aici apar și riscuri. La parteneriate public-private, care ajung, care folosesc, deci, capital care nu va reprezenta, nu va fi rentabil niciodată. Atunci pentru investitori e mai important să sugă banii statului și nu să investească real în ceva coerent. De aceea trebuie să avem grijă cu participarea privată. Eu aș propune ca cel puțin 50% dintr-o investiție să fie legată de riscul privat dacă se dorește atragerea de capital privat în acea schemă. Altfel avem uh, hazardul moral, acel efect, când cei care investesc speră să obțină bani din fonduri de stat. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Șade. Da, două lucruri pe scurt. Întâi a existat întrebarea cum am putea face pentru a adapta proiectele, de exemplu, pe, de exemplu proiectul prioritar 22. Da, putem vorbi despre asta. Dacă reiese că o ramură din uh, sud nu este foarte mult folosită, da. se pot uh, schimba parametrii și în plus uh, avem aici un uh, coridor paralel prin Serbia. Aceasta ar fi ideea, acești indicatori de cheie de performanță să fie adaptați. Iar apoi, Trebuie să ne gândim la rentabilitatea financiară, deci investitorii care decid după criterii financiare să investească um, și apoi rentabilitatea uh, pentru economia națională. Aici um, există o diferență și trebuie să nu uităm la proiecte de cale ferată. Mulțumim! Doamna Ayala Sender, fără microfon. The criteria totally, totally partial, yeah? Mm, Sunteți uh, total imparțial. Coridorul din nord, uh, succes, cel din sud, uh, ne spuneți că nu vom crește, ceea ce nu este adevărat pentru că cu problemele pe care le avem, turismul în zona mediteranei de fapt este în creștere, deci criteriile dumneavoastră sunt greșite și vroiam niște comentarii din partea dumneavoastră. De ce ne spuneți că Eurostarul este un succes uh, când avem uh, peste 100% de cheltuieli uh, depășite și, pe de altă parte, ne spuneți că în Sud avem probleme cu populația, cu turismul și cu toate? Da, cred că a fost o neînțelegere aici, pentru că nu am criticat turismul și am utilizat aceleași criterii de evaluare pentru toate proiectele pe care le-am evaluat nu am făcut uh, greșeala să măsurăm proiectele din nord uh, cu alte criterii decât cele din sud. Deci, uh, noi am făcut o evaluare pozitivă a acestui proiect, pentru că este un succes financiar, în primul rând, în al doilea rând pentru Oresund și, în al doilea rând, este un succes de integrare să vedeți ce se întâmplă cu industria între Danemarca și Suedia și integrarea din punct de vedere a vieții culturale la nivelul universitar și așa mai departe. Acestea au fost motivele și aceleași criterii, criterii le-am utilizat și pentru Sud. Și aici am văzut că în Spania, de exemplu, s-a încercat să se rezolve problemele regionale care au uh, legătură cu uh, trenurile de viteză mare. Există rețeaua cea mai densă din punctul de vedere al uh, Uh, kilometrilor pătrați de rețele de căi feroviare de mare viteză, dar există mai puțin pasageri decât uh, Franța și de 10 ori mai puțin, de exemplu, față de Japonia. Deci, iată, din punctul acesta de vedere, nu există și o reușită din punct de vedere financiar. Okay. Bun, să încheiem discuția, spune președintele. Deci, concluzia mea era că nu este un succes uh, financiar în Spania, Intervenție fără microfon din sală. Eh, Doamna Ela Sender, trebuie să vă întrerup. Poate puteți continua la nivel bilateral, dar noi suntem sub presiunea timpului și trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Eh, mulțumesc foarte mult eh, experților pentru prezentarea studiului, pe care îl vom citi cu siguranță cu atenție. ganz ist. Ines, es passiert oft, dass... Ines, se întâmplă des să pui o întrebare și să nu primești răspunsul satisfăcător. Posibilitatea mai există posibilitatea să vorbești direct cu cei doi domni, plus că cred că a fost o neînțelegere. Bun, trecem acum la al cincelea punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu părțile interesate și cu comisia cu privire la Uber și avem invitați trei vorbitori, domnul Nilsson, Roberto Parillo și colegul lor. Întâi, timp de 8 minute, domnul Mark Megan, Head of Policy of Europe pentru Uber, pentru Orientul Mijlociu și Africa. Vă dau cuvântul, domnule Megan. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor uh, eurodeputați, este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici. Suntem în Europa prezenți uh, de aproximativ patru ani. Uh, existența noastră a început în urmă cu cinci, ani și jumătate. Suntem în 67 de țări în lumea întreagă. În Uniunea Europeană suntem în 23 din cele 28 de state membre și așteptăm să ne introducem în trei, în alte trei state membre după creștin. Facem în jur de 3 milioane de călătorii zilnic, cu 5 milioane în weekenduri și la ora actuală avem 1,2 uh, șoferi pe platforma Uber. Am avut oportunitatea să învățăm foarte multe în ultimii patru ani în Europa. Am învățat în special din câteva din greșelile pe care le-am făcut și cu toate acestea suntem optimiști în legătură cu viitorul companiei noastre aici în Uniunea Europeană. Aștept să discutăm împreună posibilitatea unor noi servicii de mobilitate pe baza noilor tehnologii care pot fi reglementate aici și peste tot în lume și salutăm raportul recent al comisiei dumneavoastră în legătură cu mobilitatea urbană durabilă și în care se cere un nou cadru de reglementare pentru noi modalități de partajare care utilizează mai bine resursele existente. În urmă cu 5 ani astfel de resurse nu existau, însă din ce în ce mai mult țările și jurisdicțiile din lumea întreagă își modernizează cadrul normativ pentru a permite o reglementare eficientă a acestor noi servicii care nu existau înainte de uh, inventarea smartphone-urilor în special. Așa cum arăta și comisia dumneavoastră în trecut, noi considerăm că pe viitor trebuie să găsim cadrul de reglementare potrivit pentru a susține inovarea în domeniul mobilității urbane și ne-am uh, angajat în discuții cu autoritățile de reglementare din statele membre, de asemenea la nivelul instituțiilor europene și în Parlamentul European. Uber uh, uh, este prezent pe piață din două puncte de vedere, deci consumatorii pe de o parte și șoferii pe de altă parte. Beneficiile pentru călători uh, sunt ușor de înțeles. Apeși un buton și gata, ai o mașină la dispoziție, nu-i nevoie să stai pe stradă, să faci semne sau să faci o comandă dinainte, sperând că poate uh, vei avea parte de un taxi. Și atât de ce oamenii din Europa utilizează din ce în ce mai mult și depind, uh, aș spune, din ce în ce mai mult de servicii precum cele oferite de Uber aplicații precum uh, cele ale Google fac ca aceste călătorii să fie mai ușoare, mai uh, rezonabile ca preț și mai sigure, în special pentru orașele unde transportul public nu este atât de bun. Și de multe ori, în multe state membre, există adevărate deșerturi din punct de vedere al transporturilor. Această uh, deficiență ne-a făcut să apărem și noi nu credem că am uh, tulburat liniștea vreunei industrie existente, ci a fost uh, un element în plus pe care l-am adus, adus pe lângă transportul public. Și um, aceasta nu se face uh, subminând veniturile șoferilor, ci din potrivă există o nouă dinamică pe care am promovat-o din punctul de vedere al cererii și ofertei și a mobilității cu ajutorul smartphone-urilor și aș spune că 70% din drepturile de proprietate intelectuală pentru aceste telefoane sunt practic europene. Deci vă mulțumesc pentru investițiile pe care le-ați făcut în astfel de tehnologii, navigație prin satelit și mai departe, constelația Galileo, de asemenea, care trebuie să își îndeplinească și obiectivele mai largi de natură economică și socială. De-a lungul timpului, ne dăm seama cât de interesant este să ai un astfel de serviciu, nu doar din punct de vedere al transportului, ci și din punct de vedere economic și de mediu. Am lansat un serviciu de partajare a autoturismelor înainte de a, anii 70 acest lucru nu exista când noi am reușit să a, vorbim despre un astfel de element și în San Francisco, în ziua de astăzi, peste 50% din călătoriile Uber sunt pe acest Uber Pool. Deci în loc de a avea un singur călător, câteodată sunt 3-4 călători care uh, merg împreună și un șofer care, în mod normal, ar duce o persoană sau două persoane zilnic, uh, la ora actuală transportă 40 de persoane. Am lansat săptămâna trecută Uberpool uh, la Londra și avem în jur de 60.000 de călătorii săptămânal și acesta este doar începutul. Beneficiile sunt uh, și pentru șoferi, pentru această platformă duală și ele sunt ușor de înțeles. De asemenea, printr-un simplu buton ai acces la muncă cu ajutorul Uber și acestor servicii, uh, partenerii sunt liberi să lucreze o zi și alta nu, să aleagă cât timp lucrează, câte zile lucrează și pot să um, își modeleze viața în funcție de nevoile lor pentru a lucra, în funcție de nevoile de educație, de exemplu, sau viața de familie și să nu uh, permită muncii să le controleze viața. Există în jur de 1,2 milioane de persoane în ziua de astăzi care utilizează această tehnologie Uber pentru a fi șoferi part-time sau full-time. Activitatea de tip uh, part-time este mai populară și mai acceptată în Statele Unite, de exemplu. Avem 400.000 de persoane care uh, lucrează pe platforma Uber în uh, Statele Unite. Peste 57% din ei lucrează mai puțin de 10 ore săptămânal, deci este doar un venit suplimentar, nu este o muncă cu normă întreagă. În Europa, din motive politice și de reglementare, se adoptă mai degrabă serviciile de tip full-time ceea ce ar trebui să fie o piață unică a serviciilor, ne-am dat seama că este de fapt o piață destul de fragmentată. Deci avem pe de o parte Regatul Unit, uh, avem uh, funcționăm în 16 orașe, avem 34.000 uh, de persoane care sunt șoferi profesioniști cu licență, cu normă întreagă. Parisul, de exemplu, unde există 12.000 de persoane cu o astfel de normă și 25% din aceste persoane nu aveau niciun fel de job înainte de a începe serviciile Uber și din acești 25%, 40% puteau fi calificați ca șomeri pe termen lung. Deci, doamnelor și domnilor, am să încerc să-mi respect timpul pe care l-aveam la dispoziție. Sunt uh, la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări dar pot să vă spun că este un adevărat privilegiu pentru noi să ne aflăm astăzi aici în fața dumneavoastră. Am lucrat cu comisia dumneavoastră și cu alte comisii, cu colegii de la ITRE și IMCO pentru piața unică digitală și am reclamat nevoia ca Europa să îmbrățișeze serviciile oferite de aceste noi tehnologii și de a nu pune obstacole în calea progresului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Urmează acum Michael Nielsen director al International Road Union. A fost uh, adesea alături de noi. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Kramer. Mulțumesc, domnule Kramer. vă mulțumesc uh, foarte mult tuturor pentru că ați invitat International Road Union, IRU, încă o dată în fața dumneavoastră. Ne cunoașteți, cred, deja. De multe ori uh, vorbim uh, despre camioane. Uh, aici ceva ce ne este drag și mie și domnului Kramer, dar reprezentăm și companii din domeniul autocarelor, autobuzelor și taxiurilor. Pentru noi, economia bazată pe partajare este ceva în spatele căruia Uber și ceilalți au ascuns. Pentru noi, economia bazată pe partajare înseamnă că partajezi ce ai, dar nu pentru a face profit. Pentru noi, partajarea pe care o face Uber generează uh, putere și uh, profituri pentru o companie. Pentru noi asta nu este economia bazată pe partajare și este tocmai de aceea ceva ceea ce combatem. Această imagine a fost luată în aport, uh, a fost, uh, această fotografie a fost făcută în uh, aeroportul de la Moscova. Semnul spune feriți-vă de taximetriști privați, uh, frauda este posibilă uh, la plată și nu este garantată securitatea. Este ceva ce nu ne dorim în Europa. Vrem să avem reguli pe care să le respecte toată lumea, uh, și concurența trebuie să fie echitabilă. Regulile trebuie să se aplice pentru toată lumea și, și pentru Uber din punctul nostru de vedere. Să ai un semn uh, de taxi sau să participi uh, sau să faci servicii de taximetrie printr-o aplicație, înseamnă nu este nicio diferență. Re, cea, activitatea este aceeași, deci regulile ar trebui să fie aceeași. Sunt convins că nu am vrea ca avocații, arhitecții, medicii um, pe care îi angajăm să nu fie acreditați din punct de vedere profesional. Deci vrem să avem șoferi care nu sunt acreditați din punct de vedere uh, profesional? Nu vrem asta. Trebuie să ne asigurăm că siguranța, securitatea, uh, formale, formarea corectă, condițiile sociale uh, adecvate sunt uh, asigurate pentru toți cei care funcționează uh, pentru a obține profit. Și pentru noi, Uber nu este mai mult decât o centrală care um, face o legătură între clienți și Um, mașini pe care noi le considerăm uh, taxiuri. Nu suntem singurii care consideră că toți cei care transportă oameni pentru profit ar trebui să um, se supună acelorlași reguli. Uber este astăzi uh, interzis în 28 de țări. 28 de țări au interzis Uber. Cred că ați uitat să spuneți asta. În Franța Uber funcționează foarte mult, dar ați început cu Uber Pop. Ați, uh, oper, ați folosit Uber Pop până când uh, oameni din uh, managementul dumneavoastră au fost băgați în închisoare și atunci ați început să uh, funcționați cu taximetriști acreditați. Trebuie, nu se poate ca acest lucru să se întâmple. Uh, trebuie ca toți să respectăm regulile. Bun, dacă nu ne plac uh, regulile, uh, trebuie să le schimbăm și facem asta la uh, așa numitele monster trucks. Dacă ar fi dacă ar fi după Uber, ei ar pune pe șoselele europene camioane de 25 de uh, metri și până la urmă ar lăsa și șoferul să plătească amenda pentru că e interzis. Uh, OIM a făcut o declarație privind standardele de ocupare în uh, economia bazată pe partajare. Considerăm că ar trebui să existe standarde similare și când funcționezi așa cum funcționează Uber. Bineînțeles, există o nevoie de a avea cele mai bune practici la nivel european. Regulile considerăm că trebuie să fie uh, prevăzute uh, în interesul consumatorului. De ce? Pentru că uh, taxiurile fac parte din transportul public. Dacă este transport public și trebuie să respecte nevoile cetățenilor, trebuie să, te, să ne asigurăm că pot transporta persoane care au un bagaj, persoane cu dizabilități. Trebuie să ne asigurăm că poți plăti prin card, dar și uh, cu bani lichizi. Nu se pot face toate aceste lucruri la Uber. Bineînțeles, ar trebui să existe un punct de plecare comun și bune practici. Um, domnul de la Uber a menționat că, da, funcționează și acolo unde sunt uh, deșerturi de transport. Bun, din câte știu eu, Uber funcționează în marile orașe ale Europei și nicăieri altundeva. Iar acolo, tocmai, oferta este cât se poate de mare în ceea ce privește transportul. Deci probabil că o fac pentru profit. Asta Poate că sună ca și când uh, noi la IERU uh, nu sprijinim inovația. Din potrivă, sprijinim, uh, dorim inovație, finanțăm inovație, milioane investim în inovație. Sprijinim de asemenea rețeaua internațională a taximetriștilor. Uh, încercăm să stabilim uh, criterii și standarde uh, uniforme la nivel internațional. Cu toți ați trăit experiențe negative um, în, într-un taxiu și asta vrem să, împi să împiedicăm. Apoi, aplicațiile pentru taximetriști. De când a apărut acest aparat, există aplicații de taxiu. Apeși un buton și ai un taxiu. Nu este nou, existau dintotdeauna, dar uh, erau locale, aplicații care aveau clienți la nivel local. Ce am făcut în rețeaua noastră globală a fost să aducem la oaltă uh, toate aceste aplicații. Vedeți zona verde în care există deja și verdele mai deschis în care uh, dezvoltăm acest, uh, acest serviciu. Iată, avem 350.000 de uh, de taxiuri la nivel global, 30.000 în fiecare lună. Oferim mai mult de 1,5 milioane de călătorii în fiecare zi cu aceeași tehnologie pe care Uber consideră ca, și uh, susține că au inventat-o. Nu e nimic nou. Ce este nou este că probabil au găsit niște lacune legislație care le permit să funcționeze fără să respecte regulile. Și cred că acest lucru nu trebuie să fie permis. Eu cred că toți cetățenii, toți dintre dumneavoastră, au dreptul la servicii sigure și de înaltă calitate prin orice mijloc de transport, inclusiv um, taxiuri. Dar asta înseamnă că trebuie să ne asigurăm că nivelurile de siguranță, securitate sunt respectate, că șoferii au condiții decente uh, și noi ne considerăm responsabili pentru asta și considerăm că și Uber ar trebui să se simtă responsabil pentru asta. Și în plus, Uh, iată, inovăm și noi în serviciile pe care le oferim. Ce vedeți aici sunt uh, mașini Tesla um, care au fost puse la dispoziție uh, artiștilor participanți la Eurovision. Deci, iată, și noi facem foarte mult pentru a inova și pentru a oferi cele mai bune servicii. Mulțumim lui Michael Nielsen de la IRU, iar acum de la European Transport Workers Federation, ETF, are cuvântul Roberto Parilo. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această oportunitate. Vreau să mulțumesc domnilor deputați în numele ETF pentru posibilitatea de a ne exprima uh, pe această temă. Federația Europeană a Lucrătorilor din uh, Transporturi, pe care o reprezint aici și care se prezintă în 41 de țări europene, este afiliată la ITF, care reprezintă lucrătorii din transporturi în lumea întreagă. Aș vrea să-mi încep intervenția printr-o declarație foarte clară, fără echivoc. Suntem uh, pentru utilizarea noilor tehnologii în serviciul cetățenilor, a companiilor și a lucrătorilor, respectând legislația în vigoare în Europa. ETF cere cu insistență ca Europa să utilizeze mai des noile tehnologii pentru a asigura o concurență echitabilă și să lupte împotriva fraudelor și abuzurilor în domeniul transporturilor. E clar că toate acestea încep prin aplicarea legilor existente. De exemplu, în transportul rutier, trebuie să existe o convergență a informațiilor și tehnologiilor care permit implementarea legii în ceea ce privește tahigraful digital inteligent și ciclul combinat al controlului uh, companiilor în cadrul controlelor rutiere, astfel încât să există o conformitate pentru fiecare operator. Galileo, geolocalizarea la fiecare trei ore, toate acestea sunt elemente absolut necesare pentru noi pentru o concurență echitabilă și pentru a lupta împotriva abuzurilor și a fraudelor. Fiecare companie, fiecare antreprenor care exersează o activitate profesională trebuie să respecte aceleași reguli. În Europa avem un regulament european pentru accesul la această profesiune de transport de mărfuri, de asemenea pentru transportul de persoane. În calitate de partener social, IRU ETF consideră că în cadrul unei armonizări europene și a unei simplificări administrative, următoarea etapă ar trebui să prevadă niște reguli de acces pentru companiile taxiuri și pentru um, închirierea de mașini în Europa. Indiferent că e vorba de Uber sau orice altă aplicație în orice sector de activitate, E de neacceptat ca aceștia să-și inițieze activitatea în Europa nerespectând legile existente. În spatele unui slogan uh, gol, cum ar fi acela al inovării, un serviciu mai bun pentru client, transparență, prețuri bune, uh, viabilitate, locuri de muncă suplimentare, în spatele tuturor acestor sloganuri se află o cu totul altă realitate. Transportarea unor persoane din punctul A până în punctul B nu reprezintă o inovare, un mai bun serviciu clientului. Pentru a avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la o destinație, nu cred. Transparență nici nu mai vorbim, pentru că tocmai s-au spus foarte multe aici. Prețuri mai bune, atunci când prețurile quadruplică de pe o zi pe alta, un semnal întrebării. Viabilitate sau nu, o companie care cere colaboratorilor Uh, să plaseze milioane de cereri false. Uh, un studiu recent, uh, de asemenea publicat de The Economist, arată că nu este chiar așa. Esența înșelăciunii nu se află în minciunile pe care le putem face, ci în adevărul pe care, cu care trebuie să plătim aceste minciuni. E adevărat că sectorul taximetriei poate nu funcționează atât de bine și Ah, că Uber s-ar putea spune că ar deține răspunsul la toate aceste probleme. Nu este așa. E ca și cum, ah, aducând critici în fața Parlamentului European, ar trebui să-l înlocuim cu altceva. Atunci când apar probleme într-un sector, trebuie să găsim soluții pentru aceste probleme. Uber Pop a fost interzis în Europa. E foarte bine, însă acesta este doar un prim pas, este doar vârful icebergului. Uber X ar fi trebuit să fie și el interzis de mult timp. Testele pentru transportarea de pachete uh, sunt și ele prevăzute și pentru alte activități. Încă o dată, ignorând regulile existente, trecând printr-o concurență neloială față de operatorii care respectă regulile în Europa. Orice antreprenor care se respectă și care hotărăște să investească într-o nouă activitate, în primul rând vede care sunt regulile de respectat și care sunt cererile prin care trebuie să treacă pentru a trece la această activitate. Nu face așa și Uber. Uber face în primul rând ceea ce crede de cuvință, trecând uh, cât mai departe și amânând cât mai mult deciziile judiciare și politice care să impună respectarea regulilor existente. E adevărat că partenerii sociali din domeniul transporturilor susțin inovarea, pentru că acestea garantează serviciile de calitate pentru clienți, condiții de muncă bune, competitivitatea transportului public peste tot, respectarea regulilor sociale și fiscale și a legislației în vigoare. Eu unul aș putea să nu fiu de acord cu o anumită legislație, o lege sau o directivă și aș putea încerca să o modific sau să fac acțiuni în acest sens. Însă atâta timp cât regulamentul sau legislația nu este modificată, trebuie să respect legislația în vigoare și asta cerem și noi. Aș încheia dând un exemplu concret să ne gândim la o companie de taximetrie prezentă în capitală. De altfel, dacă ați luat vreodată taxiul la Zaventem, probabil că ați luat un astfel de taxi. Această companie există din 1934. Dă de mâncare la 300 de familii și uh, varsă 1.500.000 de euro în fiecare an uh, de ajutoare sociale. De asemenea, uh, taxe uh, pe valoarea adăugată TVA în valoare de 1 milion anual. Fiecare lucrător are un salariu decent, plătește impozite, consumă, aduce contribuții la asigurările sociale. Doamnelor și domnilor deputați, dacă în ziua de astăzi suntem asigurați uh, față de boli și de accidente, dacă avem un sistem de asigurări sociale funcțional în Europa, dacă uh, putem uh, face studii universitare fără să plătim uh, prețul adevărat, dacă putem trăi într-o societate europeană așa cum este ea în ziua de astăzi, este tocmai grație acestui sistem de redistribuire. Și tocmai asta Uber și celelalte forme de aplicații care nu respectă legislația în vigoare doresc să distrugă. Trebuie să ne opunem cu toate mijloacele legale la dispoziția noastră. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Das waren die drei Vorträge. Mulțumesc. Acestea au fost cele uh, trei prezentări uh, referitoare la Uber, interzise, aplicație interzisă în unele state în alte, uh, și orașe, în alte orașe uh, cât se poate de lăudată. Este, iată, un sistem foarte, um, un subiect foarte interesant, uh, ceea ce a făcut să am și o listă de intervenții foarte lungă. Începem cu coordonatorii, timp de două minute, și apoi ceilalți timp de un minut. Începem cu Vin Van de Camp. Um, ehm, de Europese Unie rupt, wij moeten innoveren. Uniunea Europeană ne cere să inovăm, ne cer noi metode digitale de lucru, trebuie să le testăm și iată, când se ajunge la un astfel de lucru nou, începem să ne temem. A doua observație, Uber este sau nu sharing economy? Eu nu cred că ar fi sharing economy. Uber câștigă bani într-un mod american, ca să spunem așa. Și când ne întrebăm dacă vrem asta în Europa, despre asta voi mai spune imediat ceva, și o întrebare pentru secretariat. Dacă Uber e un serviciu sau invers? Sau e um, transport? Dacă e un serviciu, e responsabilă doamna comisar, care are propria părere. Dar, domnule președinte, eu Trebuie să vorbim despre Uber Pop. Domnul Nielsen, domnul Barrio spuneau că celelalte forme de Uber au fost acceptate sau nu sunteți de acord nici cu acestea sau cum le ved, considerați? O întrebare pentru domnul Mark McGain. Cine uh, militează pentru Uber? Pentru că există multe povești frumoase cum că taximetriștii în timpul liber ar, fol- ar merge pentru Uber, ar conduce pentru Uber. Dacă într-adevăr așa stau lucrurile, ar fi complicat. Și încă o întrebare. Uber e de succes acolo unde există, da, trebuie să ținem cont de asta, dar ce face Uber cu elementele sociale și de calitate? Trebuie să clarificăm un lucru. Nu dorim modelul Uh, american. Dorim calitate corespunzătoare, dorim uh, respectarea condițiilor de mediu, de, sociale. Și ce se întâmplă dacă apare un dezastru, un accident? Mulțumesc. Continuăm cu Ismail Erdoc. Mulțumesc. Iată, în, în sfârșit o dezbatere așa cum mi-o doresc o discuție clară, pro și contra, și nu argumente de dragul argumentării goale. Și dori să spun de la început, deși sună ciudat, că ideea și compania Uber mi se par foarte interesante. Nu aș vrea să fiu greșit înțeles. Mă bucur că domnul McKenna a venit aici și sunt, uh, îi mulțumesc pentru aceasta și că e deschis la aceste, ce se spune, reproșuri. Um, sper că le, și va, le va și răspunde. Acum să vedem dacă această mare idee, deși văd că pe alocuri companiile de taximetrie au reacționat cu aplicații proprii, dacă putem face, cum spunea domnul Barilo, dacă putem trata următoarea situație, dacă eu, care consideră că Uber e o treabă foarte bună, recunosc, vorbesc în numele socialiștilor aici, m-ar interesa următoarele. Am două întrebări pentru domnul McGann și una pentru domnul Barilo sau domnul Nielsen. Domnule McGann, vi se reproșează companiei că funcționați în această zonă griu, nereglementată încă. Dumneavoastră ce spuneți? Cred că e cea mai importantă întrebare astăzi. Când sunteți acuzat că șoferii dumneavoastră circulă fără licență de fapt, nu plătesc impozite, nu plătesc uh, contribuții la asigurări sociale, ce e cu asigurarea dacă se, va întâmpl- dacă se întâmplă un accident? cât plătiți uh, acestor colaboratori? Se merge pe salariul minim, pe un contract uh, colectiv sau cum? E important răspunsul la aceste întrebări. Și a doua întrebare. Așadar, a doua întrebare privește mediul. Înțeleg că există un studiu de la Institutul cu privire la viitorul condițiilor de muncă, studiul asupra mediului, la exemplul New York, s-ar vedea că pentru că cursele sunt de ieftine, a crescut numărul de la 14 la 8,8 milioane la 17,5 călătorii într-un an de zile și atunci nu avem cumva mai multe emisii de dioxid de carbon. Și o ultimă propoziție, companiile obișnuite de taximetrie au argumente de ce sunt atât de puțin interesante pentru cetățenii obișnuiți? Următorul vorbitor pentru doamna Găzine Meissner. Mulțumesc. În primul rând, așteptăm două studii în curs de desfășurare din ambele digiuri relevante. Așteptăm acele uh, studii detaliate prezentările de astăzi au fost destul de subiective și în acest moment mi se pare că suntem în instanță. Domnul Nilsson atacă puternic, dar uh, nu știu cât de des folosiți taximetriul, taxiul, dar n-am folosit niciodată Uber și încerc să nu folosesc taxiuri, dar ce spuneți dumneavoastră nu se potrivește cu ce am trăit eu. Dacă am avea timp, v-aș arăta ce nu funcționează și cum nu funcționează și în multe țări, ceea ce spuneți dumneavoastră nu corespunde cu realitatea. Dar aș dori să mă concentrez pe următoarea situație. Domnule McCann, sigur, e o afacere nouă, sunt probleme, sunt niște lipsuri, căutăm un mediu corect, competitiv, impozitele trebuie plătite și trebuie să lucrăm pe picior de egalitate. Dumneavoastră, considerați această companie ca fiind una de servicii sau una de transporturi? Și puteți argumenta de ce parte sunteți. Iar pentru toți cei trei vorbitori, aș întreba dacă aceste servicii se suprapun sau nu cumva avem clienți diferiți din punctul dumneavoastră de vedere. Și ar fi interesant să vedem ce statistici avem. S-a vorbit de impozitare, de acces și așa mai departe. Poate ne-ați putea spune ce părere aveți în câteva propoziții. Domnule președinte, știu că am depășit timpul, mă opresc aici. Mulțumesc, că ați respectat timpul foarte bine. Maia Cullen acum? Mulțumesc, domnule președinte. Lumea se schimbă continuu în jurul nostru. Cetățenii, noi clienți, noua generație, tinerii nu mai sunt aceiași uh, pe care i-am cunoscut noi, generațiile mai în vârstă. Toți ei doresc o lume diferită și servicii diferite și dacă punctul de plecare pe care îl avem este acela de a interzice automat orice nou venit în lumea noastră, în loc să fim pregătiți uh, pentru noi activități uh, care de fapt sunt așteptate din partea noastră, noi, Uniunea Europeană, Parlamentul European, avem nevoie să construim o bază de activități în care noi operatori și uh, foștii operatori să joace același joc pe un teren comun, respectând reguli comune. Uh, reguli care trebuie respectate, chiar dacă uneori modificate. Deci uh, trebuie să avem o astfel de dezbatere, să vedem dacă putem uh, autoriza astfel de noi servicii pentru clienții noștri. Și eu cred că cel care are de pierdut cel mai mult într-o astfel de luptă, dacă începem, începem să uh, uh, trecem la luptă între foștii și noi operatori, cel care are de pierdut este întotdeauna clientul și asta nu are nicio logică. Pe piața serviciilor avem noi servicii și clienți care utilizează puțin noile servicii, dar care doresc ceva nou pe piață. Lumea trebuie să se schimbă continuu și trebuie să fim pregătiți, trebuie să fim pionieri și să facem uh, schimbările și reformele necesare. Avem uh, toate aceste chestiuni de fiscalitate, de remunerare, care trebuie totuși respectate. Mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Karim. Mulțumesc, Karim Mandeli. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru intervențiile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că ați spus că raportul asupra mobilității durabile este necesar pentru că, într-adevăr, vorbește despre mobilitatea conectată. S-a vorbit aici despre tânăra generație, nu suntem neapărat bătrâni, eu una nu mă simt bătrână și vreau să vorbesc despre mobilitatea de mâine. Domnule Nilsson, toată lumea este de acord că Uber nu este o economie cooperativă. Însă, ce este Uber? Ce este această companie? este o platformă care pune în legătură persoane private și atunci am putea spune că e un serviciu de transport. Avem senzația că aici uh, ar putea exista o problemă pentru că există un amestec între cele două. Eu una așa cred și a, uh, această ipoteză este cea care câștigă teren pentru că până la urmă sunteți un serviciu de transport, indiferent că e vorba de marfă sau de persoane private și trebuie să gândim activitatea dumneavoastră în cadrul mobilității conectate în orașele noastre și atunci mă întreb de ce nu recunoașteți pur și simplu, nu vă recunoașteți ca o companie nouă în domeniul transporturilor. A doua întrebare. Ați vorbit astăzi de un adevărat punct uh, negru și anume cel al fiscalității, pentru că nu putem vorbi de concurență și de etică într-o astfel de economie uh, nu de partajare, ci de platformă, dacă nu știm de unde vin beneficiile și încotro se îndreaptă. Deci nu trebuie să devenim un paradis fiscal, trebuie să rezolvăm și această chestiune a impozitelor al treilea lucru, problema datelor și a protecției datelor, pentru că avem o problemă foarte mare în ziua de astăzi când vorbim în special de noile tehnologii. Sunt date care trec dintr-o mână în alta și Uber a arătat că se poate abuza de aceste date ale uh, persoanelor private. Și vreau să vă întreb ce puteți răspunde la această întrebare. Eu aș reveni acum la problema generației mele, pentru că eu cred că, iată, acum, uh, la începutul secolului 21, s-a interzis Uber și știți uh, ce se întâmplă și cu drogurile, în special în anii 20, ce s-a întâmplat. Dacă în ziua de astăzi uh, se spune că e interzis, că noi bine vor rezista o economie în paralel. Deci noi, în calitate de legiuitor, ce ar trebui să facem? Ar trebui să anticipăm aceste noi tehnologii, nu să le interzicem. Domnule președinte, aș termina spunând că avem oportunitatea aici, la comisia noastră, să legiferăm pentru a avea un progres în economia digitală, respectând în același timp regulile sociale și celelalte. Deci, trebuie să implementăm un cadru european de reglementare pentru ca toată lumea să fie mulțumită. Mulțumesc! Danke sehr, aber es war eine Minute zu lang. Jetzt... Mulțumesc, un minut prea mult și acum domnul Peter Lundgren. Mulțumesc. Foarte, aș vrea să fie foarte clară uh, poziția mea. E vorba de taximetrie la negru. Nu respectă uh, legislația în vigoare, nu știi cine va conduce mașina pe care o chemi. Șoferul s-ar putea să n-aibă pregătire, nu știi dacă e o persoană calificată să conducă, nu există nicio informație despre asigurare, nicio legătură cu companii serioase de uh, taximetrie în Europa. Domnule maghen dumneavoastră reprezentați Uber și ne spuneți că e un lucru fantastic. Cred că e fantastic pentru portofelul dumneavoastră, acela e beneficiarul principal. Vorbiți de șoferii fără loc de muncă care primesc prin dumneavoastră un loc de muncă. De unde știți că sunt capabili să conducă? Nu există nici, uh, competiții, uh, nici condiții corecte de competitivitate, de concurență. Trebuie oprită toată treaba aceasta. Modelul de afaceri Uber reprezintă tot ceea ce uh, combat eu, mai ales dacă distrugeți o industrie legală de taximetrie, Cred că singurul motiv pentru care o faceți este ca să faceți bani. Din nou, întrebarea este ce facem cu asigurarea, ce se întâmplă dacă e un accident, dacă cineva rămâne cu un handicap în urma unui accident dintr-o mașină Uber, de unde știm că autoturismele sunt uh, întreținute corespunzător. Cum verificați că se plătește impozit și că regulile sunt respectate. Reguli pe care companiile serioase trebuie să le respecte. Mulțumesc și acum un minut, vă rog să respectați, domnul Werner Kuhn. Da, îmi va fi greu, domnule președinte, dar îmi dau toată silința. Bun, după legea privind transportul persoanelor, cred că este necesar ca și transportatorii Uber să aibă un certificat. Deci, practic, să dea un, exam, un examen. Uh, este cazul la dumneavoastră? Ce, plus, ce se întâmplă cu inspecția, tehnicul, inspecția tehnică? Pe, uh, autovehiculele uh, transportatoare de pasageri trebuie să se supună în fiecare an inspecției tehnice periodice și mie mi se pare corect acest lucru. Pentru că trebuie să se ia în considerare toate posibilitățile. Apoi, cunoștințele de limbă sau geografice. Uh, taximetriștii uh, sunt supuși uh, unor reguli aici. Apoi, se pot negocia tarifele? În Germania există, se fac concesiuni da, care asigură că pe piață participă numai cei care respectă aceleași condiții. Mulțumesc, Lucy Anderson. Mulțumesc. Cred că este un subiect la care va trebui să revenim, pentru că este clar că uh, mai trebuie mult, mai sunt multe de spus. Unele lucruri care li au lipsit au fost cele ale guvernanței la nivel local și dificultățile pentru autoritățile locale, pentru gestionarea rutieră, securitatea rutieră și cadrul de reglementare direct. Nu am auzit pe nimeni din, această, din acest domeniu. De asemenea, o serie de provocări uh, pe care doresc să le adresez intervenienților. Știm că drepturile lucrătorilor sunt o problemă în multe din orașele în care funcționează Uber. Noi avem în Regatul Unit un caz pendinte um, referitor la Uber care nu respectă dreptul uh, lucrătorilor și le plătește, îi plătește sub salariul minim. Apoi, drepturile sindicale puteți confirma că veți încuraja în mod activ șoferii din, care folosesc aceste tehnologii să adere la un sindicat și veți recunoaște aceste sindicate, pentru că asta face parte din uh, cadrul de reglementare pe care îl analizăm. Ajungem la saturație în orașele noastre. Avem prea multe taxiuri și, în general, vrem să reducem utilizarea uh, taxiurilor pentru a reduce și emisiile cauzatoare de schimbări climatice. Mulțumesc, Iosef Faria acum. Obrigado, Sr. Presidente. Ehm, eu gostava de dizer ao Sr. Parrilho. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să vă spun, să-i spun domnului Pariu că în țara mea, în Portugalia, taxiurile nu sunt eficiente. Starea autovehiculele nu este ideală, formarea ă, șoferilor, tarifele, toate acestea ă, nu funcționează prea bine în Portugalia. Bun, lucrurile sunt disciplinate, există o reglementare foarte strictă, dar în practică știți că turiștii se plâng, de exemplu, că nu se aplică tarifele reglementare. În ceea ce privește Uber, acesta este un serviciu pe care se bazează portughezii și sunt fericit că există. Asta nu înseamnă că nu trebuie reglementat acest sector. Este nevoie de fiscalitate, de formări, de asigurări. De asemenea, vehiculele trebuie să fie um, supuse inspecției tehnice. Și Uber este ca nisipul care se trece printre degete. Este inevitabil. Mulțumesc! Daniel Auto. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus-o deja colegii mei, Uber este un fenomen pe care nu îl vom putea opri. Nu putem uh, să ne facem iluzii în acest sens. Însă trebuie să există o reglementare și să o facem să meargă în direcția pe care o dorim. Bun, da, vrem să scădem pre, uh, costurile pentru cetățeni, dar nu cu orice preț. S-au prezentat uh, îngrijorări privind fiscalitatea, dacă Uber plătește suficiente taxe, dacă taxele plătite rămân în țara în care s-a prestat serviciul, care sunt um, metodele folosite pentru a se asigura că șoferii săi sunt fiabili, apoi protecția datelor, unde sunt datele uh, utilizatorilor în Europa, în Statele Unite și pe baza cărei reglementări se procesează aceste date, pentru că sunt foarte multe date, iar chestiunea accesului este una foarte importantă. Deci trebuie să știm, pentru că prin această aplicație se știe unde merg milioane de cetățeni. Mulțumesc. Doamna Clune, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care ne-au dat uh, informații. Um, aștept cu nerăbdare și cele două rapoarte ce vor uh, fi redactate. Domnule Măchean, v-ați referit la economia de partajare. Aș dori să vă întreb dacă vă considerați un uh, serviciu de transport sau un furnizor de servicii digitale. S-au pus întrebări precum protecția datelor, uh, siguranța uh, în trafic, uh, cum sunt plătiți șoferii și legiuitorii vor trebui să intervină aici pentru că în momentul de față nu vă supuneți niciunei legi. Așteptăm și uh, hotărârea Curții Europene de Justiție în acest sens. Asta este însă ceea ce doream să vă întreb. Cum abordați legislația? Și, da, din punctul meu de vedere, Uber este prezent, uh, nu putem să-l ignorăm. Foarte mulți consumatori uh, răspund uh, cu iPhone-urile lor și folosesc acest serviciu Cred că trebuie să ne jucăm și noi rolul, să reglementăm și să îi putem asigura pe cetățeni că reglementarea este bună. Mulțumesc, Jens Nilsson, acum. Mulțumesc. Am aflat că Uber este disponibil în întreaga Europa, probabil și în Suedia. Însă, în Suedia, toată lumea plătește taxe. Însă există persoane care vă folosesc aplicația și unii dintre ei au ajuns în instanță, aproximativ 20 de cazuri. Iar instanța a spus, bun, este o activitate comercială care contravine legislației noastre fiscale. Deci, practic, Uber nu este legal în Suedia. Ceea ce ați făcut a fost să creați o lacună juridică fără niciun fel de responsabilitate și fără să plătiți taxe. Și când autoritățile fiscale i-au descoperit pe acești șoferi, au trebuit să plătească taxe, însă dumneavoastră nu v-ați, nu v-ați asumat nicio responsabilitate. Ați comis, practic, o fraudă. Mulțumesc! doamna Arnotu. Da, știți, un ziar francez spune rețeta Uber împotriva șomajului și cred că aceasta este, exprimă foarte bine alegerea în fața căreia ne aflăm. Există cei care vor liberalizarea completă a serviciilor uh, și a, a forței de muncă, într-un domeniu cu foarte mare concurență, pentru că știți că un uh, șofer de taxi își plătește licența timp de do- aproape 200, uh, cu un preț de aproape 200.000 de euro, ceea ce nu este cazul unui șofer Uber. Și apoi trebuie să redefinim noile profesii. Și iată, acum prin Uber taxiurile trebuie să-și revadă modelul de afaceri. Foarte bine, dar sub pretextul de a lupta împotriva șomajului, uh, ne aflăm într-o cursă pentru obținerea unor astfel de mini-joburi ca în Germania. Studiul publicat în această dimineață vorbește despre 25% din șoferi care erau uh, șomeri înainte de această activitate, dar rămâne în continuare valabil că este un loc de muncă parțial și destul de precar. Noi considerăm că statele suverane trebuie să reglementeze aceste profesii și nu o reglementare europeană, pentru că asta nu ar face decât să crească riscul uh, evitării uh, plătirii impozitelor, pentru că sunt, uh, este vorba de întreprinderi care nu plătesc impozite în, ta, în uh, întreprinderile în care acționează. Mulțumesc, Cristin Revădalon. Da, reguli există, legi există, în Franța există, dar cred că trebuie să avem o armonizare la nivel european. Comisia cred că și-a dat seama că există o convergență în rândul colegilor de astăzi și considerăm că inovația trebuie să fie în beneficiul tuturor uh, transportatorilor, transportatorilor de pasageri pe de-o parte, însă regulile fiscale, de responsabilitate socială, trebuie și ele să fie uh, armonizate, pentru că nu trebuie să avem diferite moduri de a acționa. Deci este urgent să există această armonizare pe chestiunile fiscale, sociale, de salarii, de asigurări, um, de sănătate, uh, concedii de maternitate și așa mai departe. Dacă nu armonizăm uh, Um, situația la toți transportatorii de pasageri, um, toate acestea nu vor fi în beneficiul tuturor. Mulțumesc. Domnul Istvan Ișei, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am uh, senzația că suntem acum într-o situație ca în anii 50 cu rock and roll-ul. Eu iau taxiul și îmi place foarte mult să stau la câte o poveste cu taximetriștii din Ungaria, pentru că așa afli tot ce trebuie să știi. Însă un prieten uh, s-a, a râs de mine când m-am plâns uh, Um, că serviciile de taximetrie în uh, Belgia nu sunt foarte bune. Și mi-a spus, pe păi da, există Uber. În anii 50 aveam câteva milioane de turiști în lume. În momentul de față suntem la sute de milioane. Dacă nu ne dăm seama că turismul și serviciile pentru turiști Um, iau foarte mare amploare datorită lumii digitale, nu vom putea să ne adaptăm la această nouă lume. Deci trebuie să vedem ce putem face pentru acest uh, sector de servicii. Mulțumesc, Michael Galler. Mulțumesc. Trebuie să vă spun de la bun început că eu nu am uh, luat niciodată un uh, Uber. Eu sunt din Frankfurt și merg cu taxiul la aeroport. Și știu cât de mult sau cât de puțin îi rămâne până la urmă unui taximetrist care respectă toate regulile uh, și uh, care declară tot. Și șoferul de taxi îmi spune că există colegi care, uh, chiar dacă respectă toate regulile, mai trebuie să... Mai sunt unii uh, care își mai fac un mic bacșiș pe lângă. De ce? Pentru că taxiurile sunt prea scumpe și cred că tocmai de aceea există o piață și pentru Uber. În zone în care nu există transport public atât de bun, uh, poate interveni un astfel de serviciu. În marile orașe europene n-ai nevoie nici măcar de o mașină, poți lua transportul public, dar în alte părți ale lumii pot să-mi închipui că Uber poate juca un rol important am auzit de oameni care au um, um, luat cu mult succes Uber în Johannesburg. Nu există mijloace de transport în comun, uh, taximetriștii sunt corupți și iau Uber și ajung unde trebuie. Deci, cred că în anumite părți ale Europei lucrurile ar fi similare. În anii 90, în Praga, am fost în Praga și toată lumea mi-a spus nu poți să iei taxiul uh, pentru că e periculos și nici astăzi nu iau taxiul pentru că nu știu dacă mai e valabil. Uh, iar acum uh, sunt unii care spun, bun, da, dar poți să iei Uber și e și mai ieftin. Deci trebuie să ne gândim cum acționăm. Până la urmă trebuie să găsim o soluție care să lase să trăiască uh, taximetriștii, dar care să și aducă respectarea unor legi. președintele întrerupe. Mulțumesc. Doamna de Monte am senzația că aici um, există o cerere care și-a găsit și o ofertă în schimb, însă când avem de-a face cu servicii nereglementate, avem și o serie întreagă de necunoscute, pe care trebuie să le abordăm. Trebuie să găsim o soluție echitabilă în fața acestei uh, probleme. Și cred că, uh, în primul rând, trebuie respectat și protejat interesul public. Iar interesul public este securitatea și uh, să se plătească ce se datorează, dar și să se trateze la fel situațiile similare. Care ar fi criteriul care poate fi folosit când uh, care uh, poate fi folosit aici. Când avem o activitate economică, avem o întreprindere. Asigurările sunt mai scumpe, drept urmare, uh, există taxe ce trebuie plătite. Deci trebuie să ne asigurăm că tratamentul este egal. Deci poate că oamenii politici vor trebui să găsească um, stimulente pentru a acoperi zonele care nu sunt atât de bine deservite de transport public. Dar pentru mine cel mai, cel, cel mai, important, este, cel mai important este tratamentul legal. Danke. Ich habe mich jetzt als letzter auch noch... Mulțumesc. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor ca ultim intervenient. Ah, mă scuzați, nu vă văzusem. Stau sperando, gracias, președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i spun uh, reprezentantului Uber că taximetriștii s-au supus principiului de subsidiaritate care este bună câteodată, dar poate fi rea atunci când e vorba de serviciile de transport uh, suprareglementate la nivel uh, local și tocmai prin această lacună a intrat Uber. Singurul uh, lucru bun uh, care ni se spune că l-are Uber este să poți utiliza iPhone-ul. Cred că nu e suficient, pentru că acum în uh, orașul meu, în Madrid, în cooperativa mea, putem uh, uh, utiliza de servicii fără probleme. Vreau să vă întreb însă, vreau să reprezent, pe reprezentantul Uber. La fiecare tranzacție pentru călătoria realizată, cu cât rămâne Uber și cât uh, plătește uh, Uh, la fisc, cât și unde și care este relația între Uber și șofer. Ce responsabilitate are Uber față de acești profesioniști, față de acești șoferi? Nu știu dacă au carnet, n-au carnet, dacă au licență, n-au licență. Mă rog, toate aceste aspecte legale care sunt importante pentru un serviciu de transport, pentru că aici intră tot felul de lucruri, servicii de accesibilitate și așa mai departe. E o relație ca de la patron la lucrător, au salariu și în cazul în care există un delict sau când se îmbolnăvește acest uh, șofer, care este răspunsul Uber? Și o altă întrebare în legătură cu datele și uh, protecția lor. Ce face Uber cu aceste date? Ok. În regulă, mulțumesc. Uh, și întrebarea mea. Pentru mine taxiurile sunt transport uh, local și de aceea folosesc taxiuri, dar uh, discut și cu taximetriști și îmi mai spun câteodată cât câștigă și e complicat. Dumneavoastră aveți prețuri care sunt jumătate de tariful taxiurilor. N-am luat uh, Uber eu, dar uh, mi s-a povestit. De aceea, plătiți taxele, plătiți asigurările, oferiți formare șoferilor, sunt inspectate mașinile, garantați uh, um, salariul minim pot uh, vedea dacă am fost înșelat sau nu. O întreprindere la Hamburg mm, um, um, ce se întâmplă cu ceasul la bordul taximetri, uh, la bordul uh, acestor mașini, cum măsurați distanțele? Pentru că la Hamburg s-a găsit o întreprindere care făcea distanța și apoi înapoi cu spatele, că așa ieșau kilometrii. respectați toate aceste reguli și dacă nu, atunci de ce nu? Aceasta este chestiunea centrală, uh, pentru că trebuie să avem o concurență echitabilă. Aștept cu nerăbdare răspunsurile. Începem cu domnul Parilo de la Federația Europeană din Transport. Merci, président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. N-am să intru în detaliu pentru că ați rezumat foarte bine situația. Aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor. O concurență echitabilă se poate face doar pe acest principiu, însă problema e că principiul nu este respectat de Uber și dacă nu avem grijă, începând de mâine, aceste principii nu vor fi respectate nici în alte sectoare ale economiei. Deci uh, vom trăi într-o junglă, practic, și trebuie să facem o alegere, da, pentru inovare și pentru noi tehnologii, însă atenție, pentru că, așa cum a spus uh, colegul meu de aici, trebuie să facem o diferențiere esențială între economia de partajare și business cuvintele sunt importante, conceptele sunt importante, deci trebuie să ne luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că indiferent de ce companie e vorba, fie că e vorba de Uber sau de alta, se respectă regulile în vigoare, pentru că ele există, nu trebuie să inventăm alte reguli. Însă problema cu care ne confruntăm este că strategia Uber a fost uh, nu aceea de a începe activitatea prin a cunoaște regulile, ci de a-și impune propriile reguli până când, după un an, doi ani, lumea politică sau justiția îi impune interdicția pentru un anumit serviciu de transport sau altul. Deci astăzi, iată, există o adevărată avalanșă de noutăți, de servicii noi care sunt în ilegalitate. Deci Uber trebuie să răspundă la o întrebare foarte simplă e dispus să respecte regulile ca și celelalte companii, da sau nu? Și cred că în ziua de astăzi aștept răspunsul, dar eu cred că e nu și dacă e nu, atunci trebuie să luăm măsuri, măsuri drastice. Danke sehr, jetzt Michael Nielsen von IRU. Mulțumesc, Michael Nielsen, acum. Uh, Mulțumesc. Am să încerc uh, să răspund uh, la cât mai multe întrebări. Domnul Van de Camp uh, a vorbit despre serviciile de transport. Domnul Ertuc, spuneați că este o idee bună și un concept solid, sunt de acord, dar acest concept se poate face respectând regulile și nu e așa. Iată de ce trebuie să reacționăm. Da, spuneați că parcă am fi în instanță, dar chiar suntem pentru că în uh, lumea politicienilor, unde se iau decizii în lumea întreagă, se pare că banii vorbesc. Și milioanele pe care le-a făcut, sutele de milioane de euro pe care i-a făcut uh, Uber, au fost folosiți în campanii mass media pentru a se asigura că publicul larg îi susține și uh, în felul acesta, practic, vă influențează și pe dumneavoastră, spunând că e nevoie de schimbare. Da, trebuie să uh, funcționăm în uh, lumea care există, cu respectând regulile care există sau dacă nu, trebuie schimbate. Ați întrebat de asemenea dacă e vorba de același serviciu. Taxiurile oferă aceleași uh, servicii pe care Uber nu le oferă. Transportă persoanele cu dizabilități, transportă, de exemplu, persoane în zone cu populație redusă, unde nu există transport public sau uh, uh, duc bolnavii la spitale. Cineva întrebat ce este Uber. Este un serviciu de transport, deci uh, obține profituri de pe urma transporturilor și deci trebuie să fie reglementat uh, ca atare. Domnul Lundgren, ați utilizat uh, cuvinte suedeze pe care nu le auzisem de mult timp și a fost foarte interesant pentru mine. Pentru mine e clar că Uber nu este deloc responsabil în ceea ce face, în condițiile pe care uh, poate nu le-ați citit uh, pe pagina lor web și vă invit să citiți declarațiile de acolo, vedeți că renunță la orice fel de responsabilitate. Acum, în Portugalia, eu spuneam că uh, cu toții ne-am confruntat cu servicii de taximetrie proaste. Și eu. Și eu am așteptat uh, de multe ori la, la aeroport și ce vedeam acolo nu venea să cred ochilor. Da, nu e în regulă. Tocmai de aceea am creat uh, DGN și dorim să creștem servicii de calitate. Nu e nevoie de noi legi pentru a o face, trebuie doar să ne asigurăm că aceste servicii de calitate sunt din ce în ce mai bune. Și uh, vă invit să folosiți aplicația disponibilă în Portugalia, unde nu mai puteți fi înșelat. De exemplu, uh, în Portugalia poți folosi astfel de aplicație și sper să nu mai folosim uh, telefoane mobile diferite de fiecare dată când schimbăm țara. Puteți răspunde și în legătură cu sindicatele sindicatele, întrebarea pe care am pus-o. Da, vă aveam pe listă. Pentru noi, operatorii de taxiuri respectă legea. Dacă există o cerință pentru a avea un acord de lucru cu sindicatele, atunci când uh, se respectă legea, bineînțeles că uh, se respectă acest lucru și plătim salariile în conformitate cu aceste acorduri sau chiar și mai mult pentru a obține șoferii cei mai buni. Bineînțeles, dacă respecti legea, tocmai asta trebuie să faci și trebuie să o facem. Iată de ce suntem parteneri sociali la masa negocierilor și cooperăm între noi pentru a avea condițiile de muncă cele mai bune. Cred că cu asta este de ajuns. Uh, Mark McKin. Mulțumesc, domnul Mark McKin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc membrilor Comisiei pentru întrebările foarte interesante. Domnule președinte, nu știu cât timp am la dispoziție. 5 minute cu totul. Nu voi răspunde fiecărui membru în parte. Deși ați văzut că mi-am luat notițe de zor, cred că am uh, notat punctele pe care le-ați menționat și dacă voi termina prezentarea, dacă mai așteptați unul răspuns, vă rog să-mi spuneți. Trebuie să spun că mă bucur că ne aflăm aici, am fost invitați de diferite partide în trecut, dar acum mă bucur că am fost invitați de comisie pentru a ne susține punctul de vedere, ca să ne putem apărea poziția, ne bucurăm de această poziție și, dacă doriți, venim ori de câte ori doriți. Mă bucur că dezbaterea nu este despre dacă să avem Uber, ci cum să folosim Uber în Uniunea Europeană. Și de fapt nu e vorba doar despre Uber, ci despre orice astfel de companie care încearcă să inoveze. Sunt companii altele mai cunoscute, Airbnb și altele, dar sunt și alte companii uh, startup din Europa cunoscute, BlaBlaCar, printre altele. Deci, ce facem cu legislația? Pentru că regulile nu corespund nevoilor din ziua de azi, regulile sunt de vechi, de ani de zile și nu mai corespund zilei noastre. Și ideea ar fi să vedem cum îmbunătățim aceste reguli ca ele să corespundă vremurilor în care trăim. Știu că nu suntem în fața instanței, dar aș încuraja membrii comisiei că dacă mai vin oameni pe viitor să vorbească aici, să respecte toată lumea, dovezi, să spună, să dovedească ceea ce spun. S-au făcut câteva declarații astăzi complet greșite, nu voi intra în detaliu, dar nu e corect ca fiecare să poată spune ce vrea. Și acum, răspunsurile. Ce este Uber? Uber, dacă suntem o platformă, un startup, un sharing, noi nu am spus niciodată că am fi din sharing economy. Comisia Europeană a spus că am fi din collaborative economy. Dacă suntem o companie de transport, noi credem că suntem o platformă digitală. Infrastructura există, operatorii de telecomunicații, comunicațiile prin satelit, iar Uber e un grup care crește de antreprenori în software care lucrează pe această aplicație. Deci nu e o companie de transport. Acum, până la urmă, până la sfârșitul anului 2016, Curtea de Justiție va spune cum stau lucrurile, într-un fel sau altul, urbi et orbi. E un serviciu digital sau ceva hibrid? Dar asta oricum nu trebuie să încetinească legiferarea. Am spus că sunt două tipuri de Uber. Avem 25 de mii de taximetriști în Londra care lucrează, sunt salariați, sunt 26 de mii de taximetriști uh, oficiali în Londra. Mai sunt și 90 de mii de alți taximetriști. Eu vorbesc doar pentru Uber, deci un regim pro-consumator, pro-competiție. Celălalt regim, Spania a interzis aplicația noastră și a afectat 50.000 de utilizatori zilnici. Până la urmă e vorba de reguli de licențiere, dacă sunt corespunzătoare. Regimul din Franța, de exemplu, cum spuneau două doamne, te e corect să le cer 250 de ore de studiu pentru a deveni șofer privat când ca să devii pilot trebuie să studiezi doar 25 de ore. Regulile de licențiere trebuie modernizate. Orice datorie Uber e, e asigurată. Uber nu e interzis în 28 de, de țări, deci dacă asigurarea șoferului nu acoperă situația, dar se pot întâmpla situației, Uber are o asigurare suplimentară care vine peste aceasta. Regimul din Regatul Unit, din Belgia, din Franța, există obligația de a avea, uh, de a avea uh, asigurare. Există impozitare, spre deosebire de alte companii, 80% din ce plătiți ajunge la șofer, el trebuie să-și plătească dările, e o obligație contractuală. <clears throat> cum a recunoscut și guvernul din Franța, șoferii Uber sunt independenți, independent în Franța, ca și alte uh, industrie. Dumneavoastră puneți la îndoială acest statut de independenți care sunt obligați să-și plătească propriile contribuții? Nu puteți pune la îndoială dreptul Uber de a, și a angajaților de a utiliza această platformă. Iar cât privește impozitul general, noi nu facem încă profit astăzi. Sperăm să o facem. Suntem uh, bazați în țările de jos, respectăm regulile europene și dacă statele membre se hotărăsc să schimbe aceste reguli, le vom respecta pe viitor, dar uh, provocările acestea nu sunt corecte. Și dacă sunt, suntem o concurență pentru transportul public, noi credem că venim în plus, pe lângă transportul public. 50% din călătoriile noastre sunt doar într-un sens, nu se și întorc. Deci e suplimentar pe lângă transportul în comun. Dacă ne uităm la conceptul de mobilitate ca serviciu, cum spunea și domnul Mecanen, care a fost uh, unul din inițiatori, trebuie să poți să dai o alegere utilizatorilor. Dacă dorim să nu mai avem uh, mașini private pe șosele, cum spune Helsinki pentru 2025, da, e o opțiune. Atunci trebuie să dăm șanse și celorlalte servicii. Până la urmă, în cadrul de reglementare trebuie să încurajeze oamenii să-și lase mașinile acasă și asta urmărește Uber. Nu concurează taxiurile, ci nevoia de a avea o, o mașină proprie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și în încheiere dăm încă o dată cuvântul Comisiei. Vă rog. Da, mulțumesc. Înainte de Crăciun aș dori să încep într-o notă pozitivă spunând că Comisia consideră că această economie colaborativă poate crea mari oportunități pentru Uniunea Europeană Așa stau lucrurile și în domeniul transportului, iată, cu dezvoltarea de noi forme de mobilitate, pot apărea elemente noi, în primul rând pentru consumatori, of, pot oferi mai multe servicii, servicii de mai, multă, de mai înaltă calitate, de asemenea un efect pozitiv asupra prețurilor. Considerăm că pot apărea oportunități și cât privește inovația și ocuparea forței de muncă acești uh, noi operatori trebuie să aibă o șansă pentru a ajunge pe piețele naționale și trebuie să poată opera pe picior de egalitate cu operatorii existenți. Deci, Comisia consideră că e responsabilitatea statelor membre să evite punerea de piedici acestor noi activități. Trebuie să recunoaștem totuși că aceste servicii noi au dus cu sine și provocări, chiar tensiune în anumite state membre. Răspunsurile autorităților naționale au fost destul de variate. Serviciile tradiționale consideră că Uber nu corespunde cerințelor uh, tradiționale și am văzut că sunt uh, multe întrebări care se pun astăzi. Se vorbește de impozitare, de problema asigurării și de siguranța locului de muncă. Întrebarea e ce face comisia. Aș avea o abordare prudentă. Suntem încă într-o etapă de învățare. Nu avem o poziție finală la nivelul comisiei, însă eu cred că, cel puțin din punct de vedere filozofic, sunt două aspecte importante de avut în vedere. Credem că Uniunea Europeană ar trebui să ajute astfel de servicii noi, să ne asigurăm că pot avea un loc pe piață, dar în același timp este important să oferim un nivel egal tuturor. Și m-aș opri cu aceste două aspecte pe care le mai menționez acum. În primul rând am lansat un studiu, cum probabil știți, ca să înțelegem mai bine piața în cele 28 de state membre. Studiul nu va duce la o nouă legislație, nu e o evaluare de impact. Obiectivul este să avem o imagine mai bună asupra pieței asta în toate statele membre, și am văzut în intervențiile dumneavoastră că se cere un nivel egal, o armonizare a regulilor cu privire la accesul la această profesie. Și a doua inițiativă se referă la contextul strategiei pieței unice adoptată de Comisie pe 28 octombrie în această strategie Comisia a anunțat că va oferi linii orientative cu privire la legislația existentă, linii orientative pentru aceste servicii noi în economia colaborativă. Directiva e-commerce, servicii, libertatea de oferire de servicii, de furnizare de servicii, da legislația în domeniul muncii, asigurări și așa mai departe. Strategia pieței unice nu exclude posibilitatea apariției de legislație nouă dacă sunt identificate lipsuri în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Cred că a fost o dezbatere interesantă cu poziții interesante și dezbaterea va continua cu siguranță. În concluzie, dorim un, uh, o concurență corectă, ne dorim core uh, concurență, inovație, nimeni nu e împotrivă, dar pe baze egale și aici apare aspectul interesant, de aceea cred că e interesant și ce spune Comisia, nu aveți o poziție încă, am înțeles acest lucru, dar trebuie să ne asigurăm la nivel european pentru că există și trafic transfrontalier și acesta trebuie reglementat într-un fel sau altul. Într-un oraș, iată, e permis, în alt oraș nu. Asta nu va duce Europa mai departe. Avem nevoie de o conformitate. Cred că dezbaterea va continua. Mulțumesc invitațiilor noștri, mulțumesc pentru prezentări, mulțumesc încă o dată pentru observațiile din plen. Și trecem la punctul 6, raportul anual, agențiile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 avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea propun să continuăm. La următorul punct aveți doi vorbitori, Massimiliano Salini și doamna Ilesana Sender pentru agenții și dau cuvântul lui Massimiliano Salini. Mulțumesc. Mă tem că prezentarea mea va fi ceva mai puțin interesantă decât dezbaterea pe care tocmai am urmărit-o. De aceea m-aș limita la punctele esențiale și foarte pe scurt, ca să nu plece chiar toată lumea. Cât privește bugetul 2014, avem obligație 3 miliarde, plăți de 1 miliard, o distribuire care ține cont de capitolul transporturi, da? Aici apare și uh, facilitatea europeană și uh, alte astfel de plăți. Cercetare și inovație, CESA, Shift to Rail, 8,2%, 6% la plăți, și 2,6 cheltuieli administrative. Cât privește avizele, aici nivelul este, echilibrul este optim, la obligații 98, în rest 92%. Pe de altă parte, parte, ne pare rău că există o rată mare a erorilor la competitivitate, creștere și ocuparea forței de muncă, 5,6% în baza unor uh, returnări de costuri care nu erau care nu puteau fi uh, subvenționate. Aici comisia trebuie să facă verificări ex mai detaliate. Punctul 4 din aviz. Sigur că în 2014 nu s-a ținut încă cont de planul Juncker, dar se tot vorbește de acesta în bugetul pentru 2016. Sunt în continuare autor al acestui aviz. Relația între MFR și planul Juncker și dorim să prevedem aici mijloace corespunzătoare pentru investiții. Mă refer în special la acea facilitate Connecting Europe, însă a trebuit să constatăm că multe proiecte de calitate înaltă nu pot fi finanțate pentru că lipsesc mijloacele. Și de aceea, în acest aviz, avem acum, am dorit să includem o trimitere la acordul interinstituțional 10% flexibilitate, se spune acolo, obiectivul fiind să avem astfel de uh, mijloace pentru CEF. Dezvoltarea proiectelor cofinanțate poate fi urmărită de noi. Există trei baze de date unde se regăsesc aceste proiecte. INEA, sistemul de transparență și CORTIS. Aici trebuie să existe o simplificare. Ideea ar fi să avem o singură bază de date pentru a putea verifica aceste proiecte. Transparența este esențială pentru succesul acestor proiecte. Salut ideea acestui nou instrument, Shift to Rail. Se face trimitere la turism, 11 milioane obligații peste 6 milioane pentru plăți și se cere comisiei ca aceste proiecte finanțate să fie evaluate ulterior ca să stabilim mai bine prioritățile pe viitor. Și se propune ca Parlamentul pentru aceste domenii să descarce, să dea descărcarea comisiei. Mulțumesc, mulțumesc pentru concizie și acum doamna Ayala Sender. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că pentru prima oară de când am început uh, descărcările de gestiune de la Curtea de Conturi. De data aceasta, Curtea de Conturi pentru prima oară nu a trebuit uh, să prezinte uh, vreo problemă pentru cele trei agenții. Lucru bun pentru aceste agenții de îndesemnalat. Pe de altă parte, pentru prima oară, Comisia noastră este dispusă să ofere uh, descărcare de gestiune întreprinderii Shift to Rail, unde au existat uh, probleme în ceea ce privește direcțiunea, însă acordul s-a semnat doar în iulie 2014, deci nu se poate conferi descărcare de gestiune ca și cum ar fi o companie independentă, autonomă. Deci o vom face abia la anul. După aceea avem și EASA, Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană, Există aici un conflict uh, important din punctul nostru de vedere, care ar fi bine să-l rezolvăm, mai ales acum cu pachetul feroviar, că vom avea posibilitatea de a renoi uh, cadrul juridic, temeiul legal. E vorba aici de acordul pentru sediu cu țara de origine și e vorba de Germania. Mi-a atras atenția faptul că de 15 ani a existat uh, chiar și o mutare dintr-o clădire în alta pentru că exista probleme. Și în ciuda acestui timp, AESA uh, uh, nu reușește să aibă un contract semnat din partea Germaniei pentru acea clădire, deși guvernul german a ajuns la o astfel de decizie cu Autoritatea Europeană pentru asigurări și pensii încă din anul 2011 și n-am să, am să mă abțin să nu fac glume pe tema asta în legătură cu pensiile, deși tare mi-aș dori eu, de, dar siguranța aviației vedem că se află încă în condiții foarte precare cu un contract care generează probleme, pentru că Curtea de Conturi ne reclamă de fiecare dată acest contract cu guvernul german. Deci sper că atunci când vom reveni la uh, AESA în pachetul aerian, acest punct să fie rezolvat, să fie la ordinea zilei pentru ca guvernul german să semneze în sfârșit uh, acest acord pentru sediul agenției. Cred că este esențial, mai ales pentru că cerem agenției să facă față unor uh, provocări foarte mari Uh, s-a crescut uh, personalul, numărul de personal, deci cred că agenția merită în sfârșit uh, semnarea acestui acord. Pe de altă parte, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. a fost uh, implicată în unele cazuri în legătură cu victimele din Marea Mediterană, a fost chemată de mai multe ori să ne ajute și prezintă în continuare câteva probleme minore. Pentru că ne dorim din ce în ce mai multă transparență aici, la instituțiile europene, am dori să se publice CV-urile pentru uh, nivelul de management Și aceasta pentru a nu avea niciun fel de îndoieli în ceea ce privește eventualele conflicte de interese. Este o recomandare pe care o facem. În cazul reportărilor, Comisia de Control Bugetar se plânge pentru că există un exces la unele agenții și agențiile ne-au explicat că aceste reportări se datorează în unele cazuri formulei pe care Comisia Europeană a găsit-o, și anume formula prin care li se comunică accesul la bugetul pe anul viitor. Aceasta generează întârzieri și în cadrul um, Agenției pentru Siguranța Maritimă, în plus de aceasta, a existat uh, și o problemă cu uh, navele care se află în stand-by. Poate Comisia reușește să ne explice ceva și de ce compania a dat faliment. De deci, aceea mi se pare important să nu fie comisia cea care să sancționeze, pentru că aceasta generează noi probleme și face ca de fiecare dată Curtea de Conturi să identifice probleme. Și o așa numită zonă gri în ceea ce privește soluționarea problemelor. În sfârșit, pentru ERA, pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate, după intrarea în vigoare a celui de-al patrulea pachet feroviar, responsabilitățile acestei agenții vor crește foarte mult și aici există în continuare probleme cu anumite licitații. Încercăm și ar fi bine ca și comisia să ne explice ce se întâmplă cu contractele de personal. Sunt probleme în continuare pentru a avea personal calificat pe posturile existente și, în al doilea rând, există și problema conflictelor de interese. Și ar fi bine să nu existe nici cea mai mică îndoială, pentru că știm cu toții și am uh, dorit ca profesioniștii care sunt angajați să nu vină așa dintr-o zonă necunoscută, ci să se știe foarte bine care este experiența lor profesională, deci mai mare transparență. Acum, în ceea ce privește SESAR, în acest caz nu avem nicio problemă. Noi ne menținem angajamentele și la două doua cerere de oferte, practic, s-au îmbunătățit condițiile financiare oferite. Singurul lucru pe care ne-l dorim este să se fi depășit momentul uh, de nesiguranță, momentul uh, uh dificil prin care a, a, trecut conducerea. Comisia ar putea să ne dea detalii pentru a ști cum s-au depășit aceste probleme. Știm că rezultatele sunt bune, dar am dori să știm și care au fost comentariile făcute de Curtele Conturi pentru a ne asigura că totul merge bine. Mulțumesc! Wim van der Kamp. Eh, da- Mulțumesc, Wim Van de Camp. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai avem doar 19 minute la dispoziție. așa că am să fiu foarte succint. În ceea ce privește PPE-ul, nu vreau să vorbesc de cifre, de date, ci de prestațiile oferite, pentru că cifrele sunt pentru controlul bugetar. Noi, la Comisia de Transporturi, trebuie să acordăm atenție calității serviciilor oferite de aceste agenții. Mă gândesc la trei agenții în special. Cesar, aici am trei întrebări. O primă întrebare. Dacă uh, ținem cont de acel, acei uh, deployment managers, ce se întâmplă cu ei? Și ce se întâmplă, pe de altă parte, cu creditele de investiții pentru investiții strategice? În al treilea rând, care este influența SESAR în diversele regiuni ale Europei. Acum, în ceea ce privește EASA, Agenția pentru Siguranța Aviației, suntem foarte mulțumiți de ce se întâmplă acolo. Ni se spune că era nevoie de mai mult uh, personal pentru că sarcinile agenției au crescut foarte mult și vreau să vă întreb dacă e posibil să se realizeze aceste sarcini cu personalul actual. În ceea ce privește Agenția pentru Căi Ferate, am dorit să știm câți kilometri de căi ferate noi au fost uh, făcuți. Cred că e important pentru a vedea uh, care este performanța agențiilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Zile. Dominic, atunci. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii. Primul comentariu, care a fost făcut și de raportorul general și raportorul pentru agenții. La 18 luni după uh, crearea Shift Rail, această întreprindere nu este încă operațională și aceasta este de dreptul scandalos. Iată de ce am avut uh, remarca celor doi raportori. Practic nu avem un raport în legătură cu această agenție pentru că ea nici nu există. Deci trebuie să vedem motivele pentru care Shift Rail nu funcționează din cauza complexității a lentitudinii procedurilor și vreau să spun comisiei că e o temă foarte importantă pentru noi și nu numai că nu-i funcțional acum, dar nu știu dacă va funcționa în următoarele șase luni. Al doilea comentariu, comentariu făcut deja de raportorul general. Există această problemă a creșterii permanentă a sarcinilor acordate agenției și, în același timp, a scăderii numărului de personal și, pe de altă parte, 70% din resurse sunt în afara bugetului european. Deci reglementăm cheltuielile pentru care uh, nici măcar nu e nevoie de acest acord, pentru că e doar parțial. Și un ultim lucru care a fost uh, subliniat în raportul general, turismul este de competența UE și a acestei comisii, și s-a spus uh, cât de important este turismul pentru economie. Probabil că 7 sau 8% din PIB-ul european, 11 miliarde de euro din buget, sunt uh, uh, responsabili pentru aceste acțiuni pregătitoare pentru turism. De ani de zile întrebăm uh, Comisia ce face în domeniul turismului și este de-a dreptul ridicol, pentru că nu există niciun mijloc, nicio resursă oferită pentru ceea ce reprezintă 7-8% din PIB-ul european și pentru care avem competența prin tratate. Deci cred că e important să subliniem acest lucru, lucru la nivelul bugetului. Mulțumesc! Ich bitte um Entschuldigung. Ignacio Faria, care ar fi trebuit să intervină mai devreme, îmi cer scuze. Șterie de complimentare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna Iala Sender pentru cele, două, cele patru avize pentru agenții. Doamna Iala Sender, vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut. Nu avem timp acum să discutăm în detaliu despre cele patru agenții, așa că am să fac comentarii globale despre aceste agenții și aș acorda atenție deosebită uh, Agenției pentru Siguranța Maritimă, pe care o cunosc cel mai bine. Uh, știu foarte bine ce se întâmplă la EMSA, am fost acolo și se află în orașul meu natal, la Lisabona. EMSA garantează un nivel ridicat de siguranță pentru traficul maritim, se ocupă de evitarea fraudelor, a accidentelor. EMSA, pe de altă parte, oferă Comisiei și statelor membre tot felul de servicii și date necesare pentru uh, controle și pentru aplicarea normelor de siguranță maritimă. Aceste patru agenții sunt esențiale, sunt fundamentale pentru Uniunea Europeană și v-aș spune, v-aș da aici uh, o situație foarte concretă care afectează EASA. S-a făcut o cerere de oferte pentru niște contracte, însă s-a făcut foarte târziu și de aceea o susțin pe doamna raportor, pe doamna Iala Sender și îngrijorările pe care le-a manifestat pentru a aplica recomandările sale, pentru că s-au făcut reduceri de personal peste tot și în special la EMSA. Și aceasta intră în contradicție cu nevoile existente, pentru că EMSA trebuie să fie mult mai activă în domeniul protecției maritime, de exemplu pentru refugiați, ajutându-i pentru a evita traficul cu ființe umane și pentru a evita tragediile pe care le-am văzut în Mediterană. Referitor la dezbaterea bugetară pentru cele patru agenții care se află sub obiectivele stabilite, este un lucru care mă îngrijorează, însă pe de altă parte sunt mulțumit pentru că Curtea de Conturi Europeană a dat un aviz pozitiv acestor agenții și operațiunilor pe care ele le realizează. Ceea ce am spus în legătură cu EMSA se aplică practic și celorlalte agenții și de aceea vreau ca Parlamentul să dea în sfârșit descărcarea de gestiune pentru cele patru agenții. Mulțumesc! Danke sehr. Mulțumesc! Karima? Karima Deli. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. În anii anteriori, Comisia de Transporturi adoptase mai multe avize, avize diferite. Cerusem, printre altele, Comisiei să ne ofere informațiile disponibile în legătură cu proiectele de transport care sunt cofinanțate de UE, inclusiv prin fondurile de coeziune și fondurile regionale, și nu doar TNT-ul sau uh, uh mecanismul CEF, sau proiectele uh, turistice pentru diversele linii de finanțare. Deci, prima întrebare este care este situația astăzi. Acum, referitor la AESA, s-a cerut comisiei să se reducă conflictele de interese care ar putea exista în ceea ce privește transparența și aș vrea să știu și aici ce s-a soluționat. Danke sehr, jetzt ist Van Mulțumesc, István Üei. Szépen, elnök úr. Én eh, Szalini képviselő úr... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră și este clar că vom depune câteva amendamente. În orice caz, vă mulțumesc pentru munca depusă. Câteva comentarii întâi. Curtea de conturi, în raportul său anual pentru 2014, a folosit o altă structură față de anii, anii precedenți. Și acest lucru este valabil pentru mobilitate și uh, transport uh, și transport. Apoi, 2014, în 2014, transportul era în domeniul competitivității. Face parte din noua structură. În acest capitol, suma folosită pentru uh, transport este mult mai scăzută decât cea prevăzută în orizont 2020. Și trebuie menționat acest lucru în aviz. Curtea de conturi a analizat șase proiecte parțiale. În o bună parte au apărut erori și acest lucru apare în al treilea aliniat și ar trebui să fie menționat, pentru că aici se menționează numai rata de eroare de 4,5%, mai ales în ceea ce privește sumele um, plătite și afectate de, de irregularități în raportul anual de la DGMUV sunt prevăzute plățile directe pentru, nu sunt prevăzute uh, cheltuielile pentru proiectele de transport, însă și motivul este că prima uh, rundă de licitații s-a încheiat în martie și prima parte a creditelor nu a fost încă acordată. Deci nu este afectat bugetul pentru 2014. Eu cred că într-un uh, amendament sau într-o notă de subsol ar trebui menționat acest lucru. Ar trebui să solicităm comisiei să nu mai facă astfel de erori în viitor. Uh, și o ultimă observație referitor la, referitoare la subiectul meu preferat, turismul. Mă bucură că se oferă mai multe mijloace pentru proiectele pilot, însă nu este suficient. Însă, în ceea ce privește bugetul modificat, turismul uh, este prevăzut cu o sumă semnificativă, 11 milioane de euro, 6 milioane în plus uh, credite, angajamente de plată, Însă, această sumă în continuare nu este suficientă dacă ne gândim la rolul turismului în cele 28 de uh, state membre. Sunt de acord cu raportorii că trebuie crescută această sumă. De asemenea, sunt de acord să solicităm uh, comisiei să efectueze un studiu referitor la impactul acestor plăți în viitor m-ar liniști dacă Comisia ar putea să crească în mod continuu sumele și dacă proiectele pilot ar fi acceptate ca proiecte finale. Mulțumesc! Iată, dau cuvântul cu, uh, Comisiei. Thank you very much. Um, I will try... Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să mă refer la toate domeniile menționate. Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei TRAN pentru sprijinul continuu. Întâi, în ceea ce privește rata de eroare, în ceea ce privește competitivitatea în uh, bugetul european. Este un domeniu extins care nu se referă numai la transport, iar această rată de eroare este rezultatul programelor moștenite, mai ales în domeniul cercetării, cu reguli foarte complexe. Acestea fiind spuse, Comisia recunoaște nevoia de a scădea rata de eroare. Vom continua să facem controle ex ante foarte stricte, vom continua să oferim orientări beneficiarilor uh, pentru a le vorbi despre cele mai mm, comune greșeli, astfel încât să ne asigurăm că rata de erori va scădea. Dar după cum spuneam, programele sunt foarte complexe din programul cadru 7 și acest lucru va fi în continuare valabil. Apoi, în ceea ce privește agențiile, În primul rând, în ceea ce privește transparența și gestiunea eh, conflictului de interese. Comisia întotdeauna amintește eh, bordurilor, agențiilor decentralizate nevoia de a avea o politică privind gestiunea conflictelor de interes ca, despre nevoia ca CV-urile și declarațiile privind uh, conflictele de interes să fie publicate. Vom continua să facem asta. În ceea ce privește era, politica este, mm, aplicarea acestei politici este în întârziere, dar s-a discutat la ultima reuniune a Consiliului uh, de coordonare și se va include în procedura scrisă în 2016. Când, uh, dacă tot vorbim despre era, se pune problema contractelor personalului. Au existat probleme care au fost identificate și de auditul intern al Comisiei și de Curtea de Conturi. De mulți ani, din 2009, există o nouă procedură pusă în aplicare și există șanse ca cu noile recrutări făcute de curând, uh, eșantionul să arate că aceste controle funcționează. Acum, în ceea ce privește personalul agențiilor, Comisia încearcă să recunoască nevoile legitime ale agențiilor. În, caz, în cazul ERA așteptăm în continuare și creșterea numărului de personal este prevăzută pentru implementarea celui de-al patrulea pachet feroviar. Deci acest lucru este prevăzut în uh, cifrele pentru 2018. În ceea ce privește EASA, situația este specifică. Într-adevăr, EASA a solicitat Um, finanțare suplimentară de personal din um, taxele, din onorariile um, încasate și acest lucru s-a discutat uh, la trialog. Începând deci aceste noi posturi uh, vor fi uh, în vigoare începând cu 2016 și nu vor fi plătite din bugetul european. Apoi, uh, întreprinderea comună este funcțională, dar nu are autonomie uh, completă. Asta înseamnă că toate tranzacțiile financiare sunt făcute de către comisie și motivul este că a avut loc o primă procedură de selecție pentru directorul executiv, dar aceasta nu a, s-a soldat cu un succes. A doua selecție se va finaliza la începutul lui ianuarie o reuniune a Consiliului de Administrație va selecta acest director. Autonomia financiară ar trebui să intervină în aprilie sau în mai. Apoi înțelegem nevoia de a folosi cât mai multă flexibilitate pentru proiecte CEF. Într-adevăr, există un număr de proiecte bune, este bine să avem uh, proiecte care urmează să fie lansate, dar este bine ca acestea să aibă o șansă de finanțare cât mai ridicată prin CEF, prin EFSI sau prin fonduri structurale. Comisia, de asemenea, lucrează la finanțarea proiectelor. Avem un proiect pilot referitor la rezultatele obținute prin bugetul european și în curând vom putea să arătăm toate proiectele finanțate din bugetul european. Proiectul de finanțare va fi inclus în baza de date pentru 2016 și va fi uh, o bună oportunitate pentru a arăta care proiecte sunt finanțate. Mulțumesc, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Uh, am să vă dau cuvântul pentru scurt timp și apoi vom continua Uh, în engleză cu uh, reuniunea coordonatorilor, uh, cu prezentarea rezultatelor trialogului și coordonatori, reuniunea coordonatorilor o vom ține în ianuarie, pentru că astăzi nu mai avem timp. Mulțumesc. Nu mai am mult de adăugat informațiile. oferite au fost suficiente. Aș dori să, re, să răspund la cele spuse de comisie. Da, flexibilitate, dar ideal ar fi ca proiectele să fie finanțate prin EFSI. Bun, suntem de acord cu abordarea, însă EFSI nu este în măsură să financeze foarte multe proiecte. Bun, da, putem uh, finanța multe, dar proiecte de calitate nu vom putea să finanțăm foarte multe mai ales în domeniul feroviar, unde compoziția capitalului este complicată. Shift to Rail. M-am bucurat să aflu că, începând cu uh, mai anul viitor, vom avea autonomia bugetară pentru această întreprindere și în ceea ce privește turismul, când vom uh, lucra la amendamente, vom putea uh, completa ceea ce încă mai trebuie completat. Mulțumesc, Inesaia, la Sender. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să mulțumesc comisiei și colegilor mei în special pentru întrebările și clarificările care au fost făcute și pentru interesul de care au dat dovadă. Comisiei uh, vreau să-i mulțumesc pentru informațiile referitoare la progrese, deși e adevărat că multe dintre ele vin un pic cam târziu, dar uh, tocmai de aceea interesul nostru este foarte mare pentru că agențiile să meargă mai departe. Domnului Van, Van de Camp, vreau să spun că noi suntem comisia competentă pentru astfel de avize, însă noi uh, oferim aceste avize Comisiei de Control Bugetar. Deci putem spune ce vrem, dar dacă există probleme cu banii și noi uh, nu susținem aceste probleme, da, văd că domnul Van Camp era ocupat cu alte lucruri, îmi pare rău. Also die Frist für die Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 15 ianuarie 2016 la ora 14. Iar acum vom continua în engleză. Președintele mulțumește cu amabilitate interpreților. Reuniunea coordonatorilor de astăzi se amână pentru 25 ianuarie. Prezentarea rezultatelor de la trialog urmează acum, dar trebuie să fie cu ușile închise și deci îi rog pe cei care nu au dreptul să fie în sală să părăsească sala.